Buongiorno. Bună ziua tuturor. Vă rog să luați loc. Allora, buongiorno. Bună ziua tuturor. Aproape bună seara. Este prima ședință din 2014 și aș dori să profit de ocazie pentru a vă ura la mulți ani, an nou fericit, cu întârziere, dar aceasta este prima ședință uh, Uh, din an, de aceea o fac acum uh, și uh, ne apropiem de sfârșitul mandatului, deci activitatea noastră este importantă. Aprobarea ordinii de zi. Aveți observații legătură cu ordinea de zi? Nu? Având în vedere că nimeni nu a cerut modificarea ordinii de zi, o considerăm adoptată. Procesele verbale ale ședinței Comisiei din 4-5 noiembrie și din 2 decembrie 2013 le aveți în dosar. Dacă aveți observații în legătură cu aceste procese verbale, vă rog să le transmiteți secretariatului înainte de sfârșitul acestei ședințe. Dacă nu aveți obiecții, Până la sfârșitul acestei ședințe, aceste procese verbale sunt considerate adoptate. Bun? Comunicări din partea Comisiei. Dau cuvântul atunci Comisiei. Are cuvântul numele Comisiei domnul Peter Craig McQuaid. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să menționez trei inițiative ale Comisiei din acest an. Mai întâi, comunicarea privind sectorul privat, adică considerarea rolului sectorului privat pentru dezvoltare. Sperăm că va fi adoptată în luna aprilie anul acesta. Se va explora în această comunitare viitorul dezvoltării sectorului privat în țările în curs de dezvoltare și va aborda în termeni operaționali strategia aplicării agendei de schimbare pentru creștere durabilă și cu implicarea sectorului privat. Apoi vom adopta un raport al Uniunii și al statelor membre în legătură cu angajamentul în domeniul securității alimentare. Acest raport va fi adoptat în iunie și va conține, conține informații în legătură cu aplicarea politicilor în domeniul uh, Um, securității alimentare, inclusiv agricultura. Și apoi vom adopta raportul anual obișnuit în legătură cu dezvoltarea politicilor de asistență ale Uniunii și punerea în aplicare în 2013. Anul trecut a fost ultimul din cadrul financiar multianual și deci acest raport ne va permite să analizăm sfârșitul acestui cadru financiar și să vedem ce lecții putem trage de pe urma acesteia. Iată cele trei comunicări pentru prima jumătate a acestui an. Mulțumesc, doamnă președinte. Bine. Bine. Am primit două solicitări adresate Comisiei de domnul Görens în legătură cu impactul conferința OMC de la Bali în legătură cu țările în curs de dezvoltare și încă o solicitare a doamnei Sargentini în legătură cu cotele la zahăr. Cele două întrebări uh, sunt în dosarele dumneavoastră și eu aș ruga Comisia să răspundă doamnei Sargentini acum. Da? Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vom profita de ocazie pentru a răspunde la întrebare. Sunt Roberto Ridolfi de la DG DEFCO, uh, creștere externă și dezvoltare. Comisia se bucură de faptul că a primit această întrebare din partea doamnei deputat Sargentini, care se poate uh, Um, se poate um, sintetiza pe patru dimensiuni. Măsuri, de, um, măsuri care însoțesc protocolul pentru zahăr, măsuri pentru a permite folosirea maximă a resurselor alocate, finanțare suplimentară pentru diversificarea economică, inclusiv strategii pentru diversificarea economică, Uh, industriei trestei uh, de zahăr. Comisia va începe prin a aminti care au fost etapele care au dus la abolirea cotelor din cadrul protocolului UE pentru zahăr și asistența acordată deja țărilor ACP pentru a face față noului mediu de schimburi comerciale. Sfârșitul cotelor pentru producția de zahăr este faza finală în reforma sectorului zahărului, decisă în 2006. Reforma din 2006 a regimului UE pentru zahăr a inclus un uh, pachet de 1,2 miliarde de euro de asistență um, pentru producătorii de zahăr afectați din țările ACP pentru a compensa reducerea așteptată de 36% a prețului la zahăr. E vorba de creșterea competitivității și, eventual, asistența oferită producătorilor pentru a se diversifica. Fiecare țară afectată și-a definit o proprie strategie de adaptare specifică în funcție de propria situație și propriile nevoi. Cunosc situația pentru că eu am, uh, am lucrat la delegația în Fiji și în 2006 Fiji uh, a elaborat această strategie um, în acest scop. Încă de la început a fost clar că acesta va fi un ajutor temporar și că nu vor mai fi disponibile fonduri suplimentare pentru zahăr după 2013. Punerea în aplicare a instrumentului va continua până la sfârșitul activităților prevăzut, prevăzute în fiecare din acordurile financiare și deciziile financiare care fac parte din aceste instrumente. Peste 300 de milioane de euro încă vor fi cheltuiți și încă 500 de uh, milioane vor fi uh, bani plătiți pentru contracte deja uh, stabilite. pentru că între momentul lui deciziei până la momentul plății trece un timp. E important să se înțeleagă asta. Deci aceste plăți nu se termină astăzi, vor continua în anii următori. Această punere în aplicare se face prin mai multe acțiuni și se poate asigura influența impactul final acestui instrument. Acțiunile sunt monitorizate în mod regulat și evaluate, așa cum se prevede în regulament ce s-a realizat până acum. Deci, iată, prezint acum ce s-a obținut, care sunt realizările acestui proces în urma reformei din 2006. 1. Facilități de cercetare au arătat că adoptarea unor uh, noi uh, materiale și semințe uh, au făcut să crească productivitatea și calitatea producției. Kenya, Tanzania și alte țări sunt exemple în acest sens. 2. Mecanisme de comerț egal, echitabil. S-au îmbunătățit condițiile de muncă și de viață ale celor care lucrează în acest sector. De exemplu, în Fiji sau în Belize Și acest sistem a fost extins la noi țări, cum ar fi Zambia și Malawi. O pro, uh, practici uh, de cultivare și de procesare a um, zahărului au fost îmbunătățite în Jamaica, Mauritius sau alta de, coasta de Fildeș, Côte d'Ivoire. Bunăstarea producătorilor uh, a fost o uh, preocupare deosebită în Malawi, uh, Côte d'Ivoire, Tanzania și așa mai departe. S-a îmbunătățit capacitatea producătorilor rurali de a se implica în dezvoltarea sectorului, în dialogul cu alți actori implicați, cum ar fi industria sau cu guvernele în ceea ce privește mecanismele de plată, de exemplu în Jamaica și Kenya. Și alte servicii au contribuit la îmbunătățirea modului în care se face coordonarea în cadrul sistemului uh, și a sporit astfel transparența. Inclusiv um, noi, uh, fermierii, au fost atrași în sistemul producției uh, testei de zahăr și s-a îmbunătățit capitalul social al producătorului, de, de exemplu în Mozambic sau Swaziland. Deci, iată, s-a obținut deja uh, o întreagă gamă de rezultate impresionante și continuăm să aplicăm strategia deci au mai rămas încă 3 milioane de euro de contractat și 500 de milioane de euro de plătit. Comisia Europeană, doamnă președinte, s-a angajat în 2013 pentru ultimele fonduri acordate în cadrul acestui instrument. 100% din fonduri aprobate de autoritatea bugetară au fost um, astfel uh, afectate în mod flexibil, în limitele temeiului juridic. De exemplu, 60 de milioane, programe, programul de 60 de milioane de euro pentru Fiji a fost transferat altui beneficiar în urma loviturii de stat de la sfârșitul 2006 în Fiji, având în vedere că uh, Fiji încă um, este guvernat de articolul 96 din acordul de la Cotonou și de aceea uh, suferă uh, sancțiuni în legătură cu ajutoarele directe. Și activitățile pentru zahăr nu exclud um, participarea la um, finanțarea pentru programele pe țară. Și în cadrul acordului de la Cotonou putem uh, permite parteneriatele funcționale. Deci țara poate să ceară în cadrul bugetului pentru acea țară um, să existe flexibilitate în sectorul zahărului, zahărului și o facem așa cum facem și în alte cazuri de dezvoltare rurală. 49 de țări au, ne-au cerut asistența în domeniul securității alimentare uh, și al dezvoltării rurale și al agriculturii. Este o tendință importantă față de perioada anterioară de programare bugetară, care ne-a găsit un cu, puțin nepregătiți, mai ales când a apărut criza produselor alimentare în 2008. Și mm, nu uitați cu siguranță că am negociat atunci un instrument specific pentru alimente. Și procesul de adaptare al uh, industriei producătoare de, de zahăr din țările ACP a fost mai bună decât s-a prevăzut, inclusiv din cauza creșterii prețului la zahăr. Procesul de reformă a coincis cu o perioadă cu prețuri mondiale mari și lipsă de uh, suficiente produse pe piața UE. Deci prețurile nu au scăzut cu 36%, așa cum s-a prevăzut, deci, la început am presupus că prețurile vor scădea cu 36%, prețul mondial al zahărului, dar nu s-a întâmplat asta. Președinta o întrerupe pe vorbitor. Domnule Redulfi, vă rog să întrerupeți, să, să, să, vă, um, să încheiați, pentru că mai sunt și alte întrebări. Mulțumesc, domnule președinte. Consecința faptului că prețul nu a scăzut, țările producătoare ACP au putut să-și vândă zahărul în mod profitabil, nu doar în Uniunea Europeană, ci în întreaga lume. Și închei spunând că, până la urmă, se prevede ca prețul la zahăr să rămână ridicat, mult mai mare decât media pentru cei 10 ani precedenți. Chiar dacă scade prețul, uh, există un instrument pentru exporturile din anumite țări și astfel vor permite acestor țări să rămână competitive față de alți exportatori. Astfel se asigură securitatea economică a producătorilor de zahăr din uh, Caraibe. Mulțumesc! Thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc Comisiei pentru acest răspuns detaliat. Mă întreb dacă dacă aveți acest răspuns pe hârtie, dacă doriți să-mi și dați documentul. Dar există o diferență de apreciere între noi. Eu știu că sfârșitul regimului de ajutor pentru zahăr nu vine neașteptat. Știm că se va încheia în 2017. Anumite țări așteaptă această dată cu nerăbdare, de exemplu Africa de Sud, care nu face parte din acest regim și așteaptă anul 2017 pentru a-și putea vinde de asemenea zahărul de trestie de zahăr pe piața europeană. Dar, deci, ex, dar există diferență în apreciere între cea a țărilor ACP și cea a Uniunii Europene în legătură cu ce s-a făcut și dacă țările sunt pregătite sau nu. Și mă tem că din nou ne vom confrunta, confrunta ca o situație ca cea a bananelor din trecut S-a, s-a spus atunci uh, țărilor ACP că nu vor putea avea un acces preferențial pe piața bananelor uh, față de țările din America Latină. Uh, ce am făcut? Am oferit mai mult ajutor acestor state, chiar dacă aveam o relație comercială. Deci, apreciez explicația dumneavoastră și cred că țările ACP Uh, se așteaptă să se termine această finanțare. Ați prevăzut fonduri uh, importante pentru asta, dar țările ACP au spus deja în 2012 nu suntem pregătiți și ne vom confrunta cu o situație dezastroasă. Și Departamentul Regatului Unit pentru um, Agricultură și Mediu anul trecut a spus de asemenea că aceste țări se vor confrunta cu dificultăți. Uh, și trebuie să ținem cont de acest punct de vedere. Asta nu înseamnă că nu am făcut eforturi importante, dar întrebarea mea este, dincolo de tot ceea ce am făcut, credeți că aceste țări sunt pregătite și putem face mai mult? Mulțumesc! Ecco, io mm, do di nuovo la parola alla... Dau din nou cuvântul Comisiei pentru a răspunde doamnei Sargentini. Domnului Gărenț, spune doamna președinte. Merci, doamna Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să adresez o întrebare Comisiei privind de cele mai recente negocieri, privind Organizația Mondială a Comerțului de la Bali, mai ales în ceea ce privește țările în curs de dezvoltare. Ne amintim faptul că această rundă de negocieri comerciale punea accentul și pe chestiunea dezvoltării, asistenței pentru dezvoltare. Aș dori să întreb Comisia care consideră că este impactul acestor negocieri privind țările în curs de dezvoltare, ce se va schimba față de situația actuală. Știm că au existat unele probleme cu India despre care s-a scris și în ziare, poate ați putea să elaborați mai mult pe marginea acestui subiect, iar în cele din urmă aș dori să știu care va fi impactul asupra agriculturii, uh, impactul asupra agriculturii în țările în curs de dezvoltare. Allora, diamo la parola la Commissione. Acum dăm cuvântul Comisiei. Domnului Jean-Charles Van Ickhout. Thank you, Madam Chair, merci. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și domnului Görens pentru această întrebare. Sunt șef de unitate al Departamentului pentru Relații Interinstituționale la DG Comerț, iar în, având această funcție am participat la delegația de la Bali. A, am avut și o delegație din partea Parlamentului, care a făcut parte din uh, Uh, delegația oficială condusă de domnul profesor Moreira. Conferința de la Bali a fost un succes, se poate spune. Un succes moderat, uh, dacă analizăm lucrurile într-o perspectivă generală și dacă ne uităm la obiectivele ambițioase ale mandatului de negociere din 2001, Însă a fost un succes, uh, fiindcă pentru prima dată de ani de zile o reuniune la nivel ministerial OMC a reușit să obțină rezultatele scontate este vorba despre lesnirile comerciale. Pentru prima dată de la crearea OMC-ului, iată, avem un acord nou față de uh, acordurile existente, achiul existent și unele acorduri laterale privind chestiuni mai mici care țin de agricultură și în egală măsură de dezvoltare. Dacă permiteți, o să încep cu câteva cuvinte pe marginea acestor aspecte. În ceea ce privește agricultura, principala chestiune discutată și rezolvată a avut legătură cu securitatea alimentară, un subiect care pusese, fusese înaintat de către India, fiindcă și-a dat seama că sistemul uh, pe care îl avea pentru stocurile necesare situațiilor de foamete sau de secetă, situații în care recoltele nu ar fi suficiente pentru hrănirea populației, e bine, acest sistem uh, încălca legislația OMC în ceea ce privește subvențiile interne. Acordul deci la care s-a ajuns la Bali a fost următorul. Deocamdată India poate să continue să facă aceste, să facă aceste stocuri până când se va găsi o soluție de, definitivă într-o, în decurs de 4-5 ani. Deci este o situație, este o, mă scuzați, o soluție provizorie. Însă și, până la urmă, va trebui să se găsească o, o soluție definitivă până în 2017. Mai apoi au existat niște subiecte specifice care se refereau la țările cel, cel mai puțin dezvoltate, de pildă a fost înființat un mecanism de monitorizare anume pentru a monitoriza flexibilitatea de care se bucură uh, țările în curs de dezvoltare în cadrul sistemului ONC pentru a evalua sistemul și pentru a se propune diverse sisteme de flexibilitate. S-a ajuns la un acord în ceea ce privește serviciile de scutire pentru țările cele mai puțin dezvoltate, un sistem care permite țărilor mai bogate să ofere un avantaje anume țărilor mai puțin dezvoltate în ceea ce privește exporturile de servicii, fără să fie obligate să acorde aceleași înlesniri și altor țări am ajuns la un acord și în ceea ce privește orientările de simplificare a regulilor de origine, este vorba despre o chestiune foarte tehnică care aduce contribu- contribuție importantă în ceea ce privește exporturile către lumea bogată. Și nu în cele din urmă s-a încheiat un acord în ceea ce privește înlesnirile comerciale. Despre ce este vorba aici? Ei bine, este vorba despre un cod internațional administrativ în ceea ce privește înlesnirea procedurilor vamale pentru a ușura importurile în um, reducerea birocrației la frontiere, evitarea unor situații cu care ne mai confruntăm, din păcate, în continuare în momentul în care containerele sunt blocate până la o lună într-un port, așteptând uh, verificarea vamală, ceea ce, bineînțeles, dăunează exporturilor uh, și mai ales în momentul în care este vorba de, de bunuri perisabile sau chiar și aparatură, aparatură de care este mare nevoie la nivelul uh, societăților dintr-o perspectivă de dezvoltare, este limpede că, în ciuda imaginii pe care o au acordurile OMC, acest nu este un acord general. Este vorba despre un acord care a fost stipulit cu mare atenție pentru a se asigura că poate fi aplicat de acele țări uh, mai ales de țările în curs de dezvoltare, în, moment, în momentul în care reușesc să o facă. Deci angajamentele au fost uh, împărțite pe trei categorii. Îmi cer scuze, spune doamna președinte, doamna președinte, rog pe vorbitor să încheie. Sigur, imediat vreau să vă spun că există trei categorii diferite care permit uh, țărilor în curs de dezvoltare să facă față angajamentelor pe care și le-au asumat în cadrul acestui acord și să obțină, în egală măsură, asistență într-o aplicare a acestor angajamente. Deci nu este o soluție generală, ci o soluție uh, care se bazează pe nivelul de dezvoltare. Bineînțeles, uh, Uh, economiile mai avansate, cum ar fi Brazilia, vor fi obligate să aplice aceste sisteme cât mai, de, cât mai repede, ceea ce va fi un lucru bun și pentru celelalte țări în curs de dezvoltare, uh, mai dezvoltate și pentru a oferi un sprijin țărilor cel mai puțin dezvoltate. Iată ce am avut de spus, vă mulțumesc. La parole. Mulțumesc, domnule Gheorghe. Doresc să răspundeți? Comision pour uh, cette réponse. Uh... Mulțumesc, mulțumesc Comisie pentru răspunsul amănunțit. Uh, dacă ar fi avut mai mult timp la dispoziție, probabil ne-ar fi dat mai multe amănunte. Ne puteți trimite, vă rog, și o versiune scrisă a răspunsului dumneavoastră, fiindcă toată lumea, sunt convins că dorește acest document, mai ales în ceea ce privește uh, nuanțele pe care le-ați uh, menționat uh, în răspunsul dumneavoastră cu privire la cele trei categorii de angajament care au fost asumate la Bali. Cu toții dorim, după părerea mea, să știm mai multe detalii despre aceste lucruri. Vă mulțumesc! Grazie. Diamo il benvenuto al direttore general. Mulțumesc. Acum vreau să dau, să urez bun venit domnului Klaus Sonesen, care este director general al DG ECO, care ne va vorbi despre crizele din Republica Centrafricană și din Siria. Există evoluții recente care necesită toată atenția noastră în aceste țări. În decembrie, în Sud-Sudan, tensiunile politice au culminat și s-au soldat cu acte de violență. Prin urmare, situația umanitară s-a degradat. Mai mult de 400.000 de persoane au fost obligate să Uh, fugă și se consideră că au existat mii de morți. Acum îi dau cuvântul domnului Sorensen pentru 20 de minute. Îmi pare rău, dar așa sunt vremurile. Well, thank you. Uh... Thank you, Mrs. Zaniki. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc uh, pentru faptul că mi-ați permis să informez comisia dumneavoastră privind trei crize umanitare foarte grave care sunt în desfășurare, din păcate, la ora actuală. Sistemul existent încearcă să facă față provocărilor cu care ne confruntăm la ora actuală. Situația este una neobișnuită. Trei așa numite urgențe de nivelul 3 declarat de către ONU. Este vorba despre uh, Filipine și Siria, după care ne confruntăm cu evenimentele din Sudanul de Sud, care tulbură și mai mult lucrurile. Este foarte greu să ne ocupăm de toate aceste crize în același timp, dar vă asigur că facem tot ce ne stă în putință. Dați-mi voie să vă spun că toate eforturile pe care le-am făcut pentru a transforma și simplifica procesele umanitare ale agențiilor ONU în cadrul agendei de transformare își aduc roade, roadele. Noul instrument, nivelul 3 și conectarea acestuia cu detașare de personal, persoanele persoanele afectate nu numai de la numai de la OCEA și de la alte agenții, toate acestea dau roade. Iată de ce, pentru mine, acest lucru reprezintă o rază de speranță pentru viitor. Vreau să mulțumesc și colaboratorilor mei. În Sudanul de Sud, Unii dintre partenerii noștri umanitari au trebuit să-și retragă personalul. Noi am reușit să rămânem pe teren, ceea ce a fost extrem de important pentru noi, pentru dumneavoastră, prin intermediul nostru, pentru a avea ochi și urechi acolo și pentru a vedea ce se întâmplă. Pentru a face o legătură cu ONG-ul, pentru a menține moralul ridicat și pentru a ne asigura că ne menținem obiectivele. Nu a fost deloc ușor. A trebuit, în egală măsură, să mai dau și zile libere oamenilor după ce, după ce s-a întâmplat uh, în unele locuri uh, dar am făcut transfer de personal uh, și am încercat să gestionăm cât mai bine situația. Vreau să le mulțumesc din suflet ONG-urilor, fiindcă uh, s-au, s-au, s-au ținut cu dinții pur și simplu unele dintre ele. Nu vreau să dau nume, fiindcă sunt atât de multe ONG-uri, dar vreau să vă spun că e nevoie de ceva cu curaj să uh, rămâi în Bosancoa sau în uh, alte locuri unde pur și simplu nu știi dacă lucrurile se vor înrăutăți, dacă, uh, vei, dacă va putea veni un elicopter să te ia de acolo, dacă vor putea ateriza elicopterele. Uh, încă un lucru pe care vreau să vi-l, să vi spun este faptul că, avun, faptul că am avut EcoFlight ar, a reprezentat a reprezentat o valoare strategică extraordinară în anume situații în care toate zborurile au fost anulate și nu exista capacitatea de a trimite um, aeronave sau elicoptere. Am putut să trimitem avioane acolo și să, și să îi luăm pe, să, și să luăm de acolo personalul umanitar și dacă am avut spațiu, dacă am avut loc, bineînțeles, am mai luat și alte persoane care trebuiau, care doreau să plece de acolo. Ceea ce creează un fel de plasă de siguranță la nivelul operatorilor, ce reprezintă un element extrem de important. Câteva cuvinte, dacă îmi permiteți, în ceea ce privește uh, aceste trei crize diferite. Republica Centrafricană. Sincer să fiu, era previzibil, previzibil această criză. Uh, ce mă deranjează este faptul că sistemul nu a prins, nu a captat mesajele suficiente de vreme și nu am reușit să stabilizăm, să avem operațiuni de stabilizare cât mai devreme cu putință. Toată lumea spune asta, nu vă spun eu ceva nou. Este vorba totuși despre un lucru la care trebuie să ne gândim pe viitor. Aceeași situație, aproape aceeași situație, am avut-o și la Mali și în Sudanul, Sudanul de Sud am fost puțin, în Sudanul de Sud am fost puțin luași prin surprindere în Bangui. În Republica Centrafricană ați urmărit evenimentele în timp real la televizor, nu cred că vă, spun, vă pot spune ceva nou, dar un lucru este limpede. În, uh, în urma analizelor, cauza crizei nu reprezintă războiul religios, uh, ci subdezvoltarea țării, faptul că oamenii nu au din ce trăi, nu știu o trăiesc de pe azi pe mâine și ei așteaptă de la guvern, de la capitală să se facă ceva, dar nu se întâmplă nimic. Și la un moment dat, oamenii pur și simplu uh, se ies în stradă și într-o situație a șomajului, ați văzut ce se întâmplă, tineri cu macetele în mână uh, ies în stradă, uh, se ciocnesc și acesta și de aici începe tragedia. Uh, din păcate, asta duce la uh, o la o la o retrogradare socială, o primitivă, religioasă și asta creează conflicte religioase și etnice. numărul persoanelor strămutate ...25-30% din întreaga populație. Gândiți-vă ce ar însemna asta în Belgia. 2 milioane de persoane care se, miș- se mută dintr-un loc în altul fără niciun cel, iar lucrurile nu se îmbunătățesc. Situația este foarte volatilă în taberele de refugiați. Bine, situația cea mai gravă este la aeroport. Și se vorbește despre aceasta, fiindcă este periclitată singura cale pe care poate să intre, pe care pot intra ajutoarele de la, și ajutorul de la uh, comunitatea internațională. Dacă avem uh, 20.000 de persoane strămutate intern uh, într-un aeroport, uh, atunci avioanele nici măcar nu mai pot ateriza. Deci situația este extrem de complicată. Încă un lucru, fiindcă aș putea să vorbesc despre apă, protecție, adăposturi, sunt probleme mari de protecție, oamenii sunt uh, duși dintr-un loc în altul și acum uh, musulmanii sunt ținta uh, violențelor, sunt băgați în camioane, scoși din camioane, mă rog. Uh, dar vreau să vă vorbesc despre un lucru, și anume, o mare parte a stocurilor de, de semințe au fost pierdute, arse, ceea ce înseamnă că următoarea recoltă este periclitată. Avem foarte multe priorități, bineînțeles, dar una dintre ele trebuie să fie, să o reprezinte semințele, trebuie să uh, trimitem uh, stocuri de semințe în țară pentru a, se, pentru a putea planta următoarea recoltă, fiindcă dacă nu facem asta, o vom avea mari probleme peste șase luni după sezonul ploios. Uh, iar apoi va trebui să, să compensăm cumva lipsa recoltei prin uh, livrări masive de alimente. Și dat fiind că, uh, că nu avem bani și nu numai noi și alți donatori, ar fi, ar fi bine să putem preîntâmpina o astfel de situație. Încă un lucru pe care aș dori să vi-l comunic este următorul. E, avem uriașă nevoie să asigurăm securitatea M-am, considerat, uh, m-am confruntat uh, uh, cu o situație paradoxală la Consiliu. Am spus, uh, în mod normal, nu v-aș fi spus așa ceva, dar acum vă spun că ONG-urile vă imploră să le asigurați protecție, o, o prezență militară sporită nu doresc să fie integrate în, în um, trupele militare, dar fără, o, fără asigurarea protecției, fără securitate, nu se pot livra alimente, medicamente sau uh, îngrijiri medicale. Situația este atât de volatilă în țară încât e nevoie de operațiuni de, de stabilizare și de securitate. Iată de ce, bine, nu mă bucură foarte mult acest lucru, dar mă consolez cu gândul că astăzi la Consiliu se va lua o hotărâre privind misiunea uh, PESA, despre care lucrurile nu erau sigure, s-a discutat foarte mult despre multe subiecte și sper acum că se va lua această decizie la Consiliu. Iar apoi întrebarea care se va pune va fi cine va face ceva. Însă e limpede că avem nevoie de securitate, de misiune de asigurare a protecției. Franța poartă pe umerii săi uh, o povară foarte grea, dar și americanii care trimit uh, aeronave pentru a pătrunde și trupe din alte țări, iar, aceste, iar toate acestea trebuie să se întâmple foarte rapid. Încă o chestiune pe termen scurt uh, o reprezintă dezarmarea. Fiindcă atâta timp cât avem pe străzi tineri care au arme, care sunt armați, și armata nu va fi peste tot prezentă. Să nu uităm asta. Există un adevărat pericol pentru, pentru populația civilă, pentru civili. Deci, cum vă spuneam, aici e vorba de mult mai mult decât asistență umanitară, dar aceasta este o condiție sine qua non pentru desfășurarea activităților noastre va trebui să ne gândim la un lucru, dar bine, asta nu ține de domeniul umanitar, dar va trebui să ne gândim la un moment dat la modul în care ar putea fi hrăniți uh, soldații silica, fiindcă în momentul în care fiindcă sunt înfometați și dacă ai uh, 2000 de soldați nemâncați, ne confruntăm, ne vom confrunta cu alte probleme. Și noi și alții încercăm să găsim o soluție la această problemă. Apoi, radiourile trebuie să și înceapă activitatea, să, devină, să înceapă să emită, fiindcă trebuie să le se transmită populației mesaje pentru a înțelege ce se întâmplă. Vestea cea bună este că s-a demarat un oarecare proces politic președintele, dacă, nu știu dacă se întâmplă deja acest lucru, dar, mă rog, va fi confirmat în curând și uh, după aceea trebuie să le dăm niște perspective, chiar dacă sunt mai slabe acum în vederea alegerilor și în vederea uh, reconstrucției țării. Vă spun toate acestea, fiindcă uh, noi nu ne putem face activitatea umanitară într-o situație de haos, chiar dacă oamenii noștri sunt foarte curajoși și, și merg în sate și așa mai departe, nu pot face uh, nimic într-o situație de lipsă de securitate. M-am întâlnit cu doamna Georgeva, Dragosar Georgeva, iată de ce nu poate uh, fi prezent aici, fiindcă are o reuniune acum și vrea să se asigure că concluziile Consiliului privind Republica Centrafricană vor coincide cu ce ne dorim noi. După aceea va veni la dumneavoastră și va, va explica cum stau lucrurile. Dar vestea cea bună este că s-a s-a luat un angajament, s-a dorit luarea unui angajament în ceea ce privește o, o sumă de jumătate de milion de dolari. N-am transformat încă de în euro, dar cred că e vorba de 400.000 de euro. Ceea ce înseamnă uh, fonduri pentru dezvoltare și fonduri umanitare. Deci, uh, o parte din acești bani sunt cadouri, să zicem, o altă parte sunt uh, Uh, credite pe termen lung de la Banca Mondială și așa mai departe. Cum spuneam, în termen general, acest angajament financiar este unul masiv și lucrurile trebuie și trebuie apoi să se desfășoare în mod inteligent. Sistemul de coordonare umanitar este deja operațional, am reușit să avem uh, uh activități în derulare, ceea ce privește adăposturile și mai departe, mi s-a spus că există posibilitatea de a demara și mai multe acțiuni, iar, a, iar acești bani ar putea fi folosiți în acest sens. Problema cea mare este că nu suntem pre, prea prezenți în, în provincii mai adânc în țară. Acolo problemele de securitate sunt cele mai acerbe. Uh, dacă vă, vă îndepărtați cu, câteva, cu câțiva uh, kilometri de capitală, securitatea începe să, să, să se slăbească considerabil. Deci, aproape uh, deci o jumătate de milion de dolari, angajamente, misiune PESA, poate putem trebuie să vedem cum putem stabiliza guvernul sau putem uh, recrea guvernul. Toate ministerele au fost jefuite, nu mai există arhive, există un vid de putere, pur și simplu. Trebuie să vedem uh, care sunt învățămintele pe care le-am putut trage de pe urma celor întâmplate în Somalia și la Mali, să învățăm lecțiile cele bune, poate contracte uh, Uh, pentru consolidarea statului și alte lucruri, trebuie să putem să uh, le oferim o perspectivă de viitor acestor oameni. Îmi dau seama că sunt presat de timp. Uh, Sudanul de Sud acum. Poate că este ciudat pentru dumneavoastră și pentru mine a fost destul de ciudat să-mi dau seama că nu era o criză de nivel 3. Chiar dacă trăsăturile sunt aceleași și explicația, însă vreau să mă întorc la ONU cu asta, fiindcă nu am înțeles de ce. Explicația care s-a dat a fost că este o criză care exista deja, care n-a făcut decât să se înrăutățească. Bun, deci nu o numesc criză de nivelul 3. Dar realitatea este că este o criză care se manifestă ca o criză de nivelul 3. Mă bucur că au fost uh, detașați acolo niște oameni foarte buni. Tommy Langster, care este coordonator internațional, a rămas acolo chiar dacă uh, personalul era evacuat, uh, el a rămas acolo, a rămas pe teren, uh, pe parcursul crizei oamenii noștri au rămas acolo, au rămas chiar dacă se trăgea, erau, aveau loc împușcături. Acum sperăm ca uh, conversațiile de la Addis Abeba vor, uh, ad, vor aduce roade. Vreau să mulțumesc reprezentantului special al Uniunii Europene de acolo uh, el se asigură, că încearcă să se asigure că um, elementele din acordul de pace, bine, baza acestui acord de pace, respectă regulile umanitare. Nu e ușor, dar uh, încercăm să monitorizăm îndeaproape acest proces. Nu am uh, accelerat finanțarea, fiindcă eram deja foarte implicați în Sudanul de Sud. Ce am făcut însă, am revizuit, ne-am revizuit nevoile pentru a vedea unde putem mm, majora contribuția noastră dacă se confirmă că putem face ceva. Aș vrea să vă atrag atenția asupra unei îngrijorări semnificative, și anume faptul că Uh, lipsa de securitate este exacerbată în Sudanul de Sud, ceea ce înseamnă că le va fi foarte greu operatorilor umanitari uh, să ofere alimente uh, și medicamente înainte de începerea sezonului ploios. Iar dacă nu se va întâmpla așa ceva, lucrurile vor fi extrem de complicate, fiindcă, de fapt, va însemna că se vor putea livra alimente doar cu elicopterele ceea ce este extrem de costisitor. Iată de ce avem nevoie de măsuri de stabilizare acum. Acum trebuie să se ajungă la un acord privind încetarea focului. Sperăm că acestea va dura. Nu știu ce se va întâmpla. Aceasta este uh, singura condiție uh, în ceea ce privește uh, prepoziționarea stocurilor de alimente și de medicamente în diverse părți ale țării. Bineînțeles, drepturile omului sunt încălcate, și aici există pericolul unui conflict uh, între grupurile Noa și Pinca. Există... Deci situația este foarte complicată. Acum, în ceea ce privește Siria, ați urmărit cu toții uh, uh, conferința de la Cuveit, depunerea jurământului și în weekend am văzut cu toții ce s-a întâmplat cu participarea opoziției la conferința de la Geneva, care va începe în curând. Uh, vestea cea bună este că va începe această conferință. O altă veste bună este că cel puțin o parte a opoziției dorește să coopereze. Imediat termin. Și a treia veste bună este faptul că conferința de la Cuveit a, a dus la mult mai mult angajament în ceea ce privește continuarea finanțării. Bun, lucrurile nu sunt deloc ușoare. Cu toții nădăjduim că vom vedea luminița de la capătul tunelului după Geneva 2. Cu toți avem îndoieli, însă trebuie să lăsăm deoparte îndoielile. E clar că noi toți, la nivel umanitar, va trebui să vedem când vom putea să Uh, ne accelerăm acțiunile, fiindcă încălcarea drepturilor omului, încălcările de, drepturile, de drepturile ale omului sunt masive. Avem bani, încercăm să vedem ce putem face. Noi am avut un loc foarte important în ceea ce privește un grup la nivel înalt cu privire la accesul umanitar, care începe să dea rezultate, însă o să mă opresc aici. Mulțumesc foarte mult! Altri 20 minute. Da, aș fi putut să vă dau alte 20 de minute, chiar și mai mult, dar din nefericire suntem presați de timp. Cine dorește să ia cuvântul? Mai întâi domnul Gheorenț. Un minut, un minut, pentru că nu ne-a mai rămas mult timp la dispoziție. Un minut, vă rog. Propos du, du financement, euh, M. Sorensen vient de dire qu'il enfin, y a de bonnes nouvelles, il faut s'en réjouir. Euh,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 Mesdames et messieurs, nous avons... Doamnelor și domnilor, vom începe cea a doua parte. Alors, euh, bonjour à toutes et à tous. Bună ziua! Sunt deosebit de încântată să vă urez bun venit la audierea comisiei noastre, locul ajutorului umanitar în acțiunea externă a Uniunii Europene importanța respectării principiilor umanitare. Vreau să mulțumesc tuturor invitațiilor noștri pentru prezență. Așa cum știți, Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă au publicat în decembrie anul trecut o comunicare în ce privește abordarea globală a Uniunii Europene față de conflictele și crizele externe, Abordarea globală consistă în faptul că trebuie să avem o strategie coerentă pentru toate mijloacele și instrumentele Uniunii Europene. Avem uh, un larg, un mare evantai de resurse și de instrumente, de la diplomație până la ajutorul umanitar și ajungând la securitate, apărare, comerț uh, și ajutor pentru dezvoltare. Suntem prima putere comercială mondială și suma statelor membre al Uniunii Europene reprezintă principala sursă de ajutor umanitar și de ajutor pentru dezvoltare la scară mondială. Noi ne dorim ca principiile umanitare să fie respectate și de obște cele de neutralitate, imparțialitate și independență. Respectarea acestor principii este indispensabilă pentru a asigura succesul acțiunilor umanitare, pentru a oferi un grad ridicat de protecție pentru actorii ajutorului umanitar, pentru că persoanele implicate riscă să uh, se afle într-un mare pericol în zonele de conflict. Și specificitatea ajutorului umanitar este bine sublinată în comunicarea Comisiei. Obiectivul audierii de astăzi este să uh, analizeze în detaliu locul pe care îl ocupă ajutorul umanitar în această abordare globală și, în general, în gestionarea crizelor și conflictelor pe teren. Și am să dau cuvântul colegului meu, Norbert Neuser, care cobrezidează această reuniune. Mulțumesc! Doamnelor și domnilor, dați-mi voie să vă urez bun venit la audirea noastră de astăzi, care are două părți. Mai întâi, prezentarea unui cadru general, cel în care sunt activ actorii ajutorului umanitar și apoi o uh, discuție ca să vedem care este uh, situația actuală și ce învățăminte putem să tragem pentru viitor. Mulțumesc! Am să dau cuvântul mai întâi domnului Klaus Sorensen, director general al Direcției Generale ECO. Aveți șapte minute la dispoziție. Merci bien. Oui. Non, non, je suis là. Oui, je... Mulțumesc. Iată, m-am mutat. Așa sunt eu. Nu stau în loc. Poate de data aceasta nu voi folosi cele șapte minute pe care le-am la dispoziție. Doream doar să vă spun că, într-adevăr, în cadrul instituțiilor a avut loc o dezbatere foarte animată, să spunem, în um, care s-au confruntat uh, diverse idei și constat că rolul specific al ajutorului umanitar a fost acum acceptat în general. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că toată lumea a înțeles până la urmă că dacă dorim să ne facem treaba cum trebuie, trebuie să fim văzuți ca fiind independenți de o agendă politică pentru că, în multe locuri din lume, intervenim în situații de conflict și dacă mandatul fundamental este acela de a salva vieți, trebuie să avem acces la cei care cooperează cu guvernul, cei care sunt de cealaltă parte, sunt în conflict cu guvernul, alți rebeli care mai vor, au și alte priorități și așa mai departe și ce e sigur e că dacă cei care aduc ajutoare umanitare, doresc să facă politică, nu mai pot să aduc ajutor umanitar. Și până la urmă, Serviciul de Acțiune Externă, cei care de la DGDEFCO uh, și colegii mei au înțeles acest lucru. Ce înseamnă acest lucru pentru așa numită abordare globală, comprehensive approach? Înseamnă că avem un statut aparte, în uh, cadrul căruia specificitatea noastră este recunoscută, dar asta nu înseamnă că nu participăm la schimbul de informații, la, la discuții, la analiza riscurilor, la analiza situației de fragilitate. De ce dorim să participăm la aceste activități? pentru că în interesul nostru să o facem. Dacă suntem convinși că modul în care apreciem noi situațiile foarte complicate la nivel etnic, de exemplu în, Sudan, în uh, Sudanul de Sud, pot să folosească uh, negociatorilor noștri uh, putem reduce riscul unui dezastru umanitar. Iată, riscul există și fără a ne compromite neutralitatea, considerăm că este totuși de datoria noastră să cooperăm cât mai bine cu colegii care au priorități politice sau care se ocupă de dezvoltare. Am mai înțeles un lucru. Asta a durat mai mult, pentru că noi, cei de la ajutorul umanitar, a trebuit să ne uh, Uh, ajustăm prioritățile, adică faptul că suntem neutri independenți nu înseamnă că nu dorim niciodată să discutăm cu guvernele. În unele situații e foarte practic să portăm un dialog cu autoritățile în uh, domeniul sanitar, în domeniul agricol, în domeniul uh, Uh, administrării apei potabile pentru ca ajutorul umanitar să, fie, uh, să se um, poată acorda în mod mai eficient în cadrul din țara respectivă. Și Asta arată că nu ne concentrăm doar pe independența noastră, o adevărată mantra, cum că noi am fi uh, separați de orice putere politică, uh, să avem legături că cei care sunt uh, acționează pe teren, pe teren și dacă anumite guverne uh, acționează corect, nu cred că nu trebuie să cooperăm cu acestea. Un alt aspect pe care doresc să-l subliniez, pe care l-am menționat adineauri, când am uh, discutat cu domnul Görens în legătură cu legătura între aspectele umanitare și cele de dezvoltare, este evident că trebuie să colaborăm cu colegii noștri care fac politică de dezvoltare pentru a încerca să facem în așa fel încât atunci când se desfășoară acțiunea umanitară într-un loc, într-o țară în care se depășește situația inițială de urgență, în momentul în care ne retragem, cei de la dezvoltare să intre în acțiune și de aceea trebuie să planificăm lucrurile împreună. Trebuie să facem deci o legătură între ajutorul de urgență și dezvoltare. Trebuie să asigurăm o tranziție uh, pentru ieșirea din criză. Și cred că am evoluat aici și noi uh, dar uh, și în dialogul cu cei care se ocupă de uh, cooperarea pentru dezvoltare. Uh, care este rezultatul acestui proces? Rezultatul este că am codificat abordarea noastră în mod foarte telegrafic, așa numita abordare in, but out. Suntem înăuntru, dar în același timp și în afară. Uh, Adică participăm uh, uh, la schimbul de informații, dar nu acceptăm instrucțiuni de la nivelul politic, rămânem neutri uh, față de prioritățile generale, ascultăm, nu rămânem surzi, deci suntem la curent de ce doresc unii și alții, dar obiectivul nostru este salvarea de vieți. Și acest obiectiv primar este mai important pentru noi decât orice altă prioritate. Și această abordare cu o bună cooperare cu, cu un dialog și bună înțelegere și apoi pe teren ne distingem unii de alții, este, cred, o abordare care poate funcționa eficient pentru a ne asigura că vom putea merge în zonele de conflict în care există nevoi reale. Încă un aspect când vorbim despre acțiunea de pe teren, e important pentru mine, e vorba de relațiile între delegații și eh, birourile ECO. Cred că și pe teren e important ca eh, aceste eh, entități să se informeze unele pe altele. Eu sprijin rolul șefilor de delegații pentru că aceștia uh, au o comunicare cu guvernele, pot face o analiză politică mai largă decât cea pe care o pot face cei care oferă ajutorul umanitar, dar din momentul în care ne respectă, ne respectă munca, uh, cred că putem coopera bine împreună. În același timp, uh, spun oamenilor mei, nu ezitați să semnalați anumite probleme șefilor de delegații sau colegilor de la dezvoltare poate, poate pentru a-și ajuta, ajusta puțin uh, modul în care analizează situația, mai ales situația din statele fragile. Și uh, acestea fiind spuse, doamnă Stifler, cred că am folosit aproape cele șapte minute și cu uh, domnul Popovski și ceilalți de cealaltă parte a prezidiului am reușit să ajungem la un acord care cred eu că pot avea, poate avea rezultate constructive. Mulțumesc! Merci beaucoup. Vă mulțumesc. Înainte de a da cuvântul domnului Popovski, dragi colegi, dacă îmi permiteți, aș dori să urez bun venit unei delegații de, din, formată din uh, deputați uh, din Camera Reprezentanților din Regatul Hașemit al Iordaniei, care efectuează o vizită organizată de OPPD E vorba de reprezentanța ei grupurilor politice și, a, um, și funcționari uh, din Parlamentul Iordaniei. Dragi colegi, vă urez bun venit la ședința Comisiei noastre pentru dezvoltare. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. Și dau cuvântul acum domnului Maciej Popovski, secretar general adjunct la Serviciul European pentru Acțiune Externă. Aveți șapte minute la dispoziție. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În uh, titlul uh, audierii se pune o întrebare. Dacă uh, această abordare reprezintă un pericol pentru acțiunea umanitară, dacă aș fi crezut că este un pericol, nu aș fi venit. Eu cred că abordarea globală poate aduce o valoare adăugată și poate contribui la o politică externă a UE mai coerentă, mai eficientă, mai ales în situații de criză. Bineînțeles, se pune o problemă, mai ales că atunci când noi acționăm în străinătate, acționăm ca actor politic. Uniunea Europeană nu este o, o ONG enormă, chiar dacă uneori așa e um, percepută. Noi știm că principiile acțiunii umanitare trebuie să fie respectate, ele sunt clar uh, Uh, prezente în tratat și aceasta a fost uh, baza de la care am, pe, pe, pe care am uh, fondat discuția cu colegilor de la Comisie. Apoi, dezbaterea privind abordarea globală în sine nu este una nouă. Intenția era aceea de a avea un cadru politic care să reflecte spiritul și nu doar litera tratatului de la Lisabona și obligația de a avea mai multă coerență în acțiunea externă. Și tocmai uh, de aceea am uh, realizat o comunicare comună, comună cu Comisia. A durat pentru că este complexă și uh, atinge anumite elemente sensibile, nu ascunde asta. Dar, deci am discutat cu statele membre, uh, toată lumea începea să se agite, toată lumea vrea să vadă comunicarea care până la urmă a fost disponibilă în decembrie. Până la urmă, textul e de bun simț, e vorba de combinarea instrumentelor uh, pe care le avem la dispoziție în mod optim, dar acest uh, bun simț acum s-a transformat în politică, într-o declarație politică uh, semnată de doamna înalt reprezentant și de comisie. Faptul că este o comunicare comună este foarte important. Comunicarea în sine și abordarea globală au fost uh, menționate de președintele Barroso uh, când s-a adresat șefilor de state și de guverne la ultimul Consiliu European din decembrie. Noțiunea de globalitate depășește strict instituțiile de la Bruxelles. Când vorbim despre abordare globală, înseamnă și că facem lucrurile împreună în mod coordonat cu statele membre. Avem nevoie de statele membre, de participarea lor, la nivel de planificare a politicilor și de punere în aplicare a acestora pe teren. Acum aș dori să menționez uh, câteva um, linii de acțiune subliniate în această comunicare, care începe de la o analiză comună și tocmai în domeniul analizei putem coopera foarte bine cu actorii umanitari. Uh, avem nevoie de o viziune comună strategică în legătură cu fiecare țară, fiecare regiune în care dorim să acționăm. Trebuie să punem mai mult accentul pe prevenirea conflictelor și să ne angajăm pe termen lung în același timp și apoi să facem legătura între diferitele politice interne și externe ale Uniunii Europene și așa cum a spus Klaus Orensen, atul nostru pe teren sunt delegațiile. Ei sunt ochii și urechile noastre, ele sunt ochii și urechile noastre și trebuie să le folosim la potențial maxim. Deci, pe scurt, această comunicare nu spune ce e de făcut, ci cum sunt de făcut lucrurile, cum putem obține o mai bună coerență strategică și cum putem alege mai bine instrumentele de politică externă. Multe din aceste lucruri le facem deja de ceva vreme, deci aici nu regăsim idei, multe idei noi, dar acum avem un cadru coerent, cadru coerent, cadru uh, de referință care trebuie să ne ghideze atât, ghideze atât în domeniul de dezvoltării cât și în domeniul politicii externe și de apărare. În ceea ce privește locul acțiunii umanitare și rolul acesteia în uh, cadrul uh, abordării globale. Sunt de acord cu domnul Gărânță, nu pot să adaug mare lucru, în afară de faptul că am făcut lucrurile împreună. Cred că acum mai puțin de un an am fost la Dublin și împreună am, uh, am petrecut o zi cu comunitatea umanitară din statele membre. Am să explicat că există tensiuni, sau că dacă exista tensiunile erau artificiale, uh, pentru că nu au avut uh, consecințe asupra elaborării documentelor. Și este crucial să folosim cunoștințele și experiența autorilor umanitari în momentul în care ne stabilim prioritățile. Au multe informații pe care le pot ni le pot comunica, pe care le pot, uh, ni le pot împărtăși, un lucru esențial în contextul prevenirii conflictelor. Și alți actori pot învăța de la cei care oferă ajutor umanitar. De exemplu, pot să învețe despre flexibilitate și viteză. Avem uh, putem să învățăm multe, putem să ne inspirăm din modul în care uh, funcționați. Apoi, modul în care cooperați cu statele membre, un mod exemplar și care ar trebui, ar trebui cred, extins în alte domenii de activitate și, nu în ultimul rând, tradiția din comunitatea umanitară de a fi strâns ancorat pe teren. Deci aveți relații cu uh, actorii de pe teren, folosiți informațiile de la comunitățile de pe teren, de la ONG-uri, sunt lucruri foarte, foarte de valoare care trebuie să stea la baza, la, la baza unei abordări cu adevărat globale. Apoi, mai trebuie în continuare să ne familiarizăm cu modul în care se funcționează. Sunt lucruri care, operațion care, care funcționează în, uh, fără a comunica prea mult și deci trebuie să ne înțelegem. Trebuie să explicăm celor uh, din domeniul securității că uh, veniți uh, uh, cu steagul alb al păcii, că doriți să ajutați, nu să faceți rău cuiva. Închei printr-un, cu un exemplu. Pentru că doar acum câteva ore, miniștrii de externe au luat o decizie de principiu de a lansa o operațiune în Republica Centrafricană. Deci s-a aprobat gestionarea crizei, acum începem planificarea operațională și tocmai comunitatea umanitară uh, a stat la baza deciziei de a lansa operațiunea. Au încurajat mult asta atât colegul nostru cât și doamna comisar Gheorgheva, dar și ONU, cu toții ne-au așteptat să luăm decizia de a ne implica și am luat-o până la urmă. Deci, iată, aceasta este cu adevărat, adevărata um, valoare adăugată și evaluarea mea sinceră este că acțiunea celor de la ajutorul umanitar nu e o problemă. Ne înțelegem foarte bine și avem aceleași obiective. Mulțumesc! Merci beaucoup. Vă mulțumesc. Acum dau cuvântul doamnei Catherine Schitt, director The Voice. Uh, thank you very much uh, for this opportunity to bring Mulțumesc uh, pentru faptul că mi-ați permis să vă prezint uh, părerea ONG-urilor. Uh, am urmărit îndeaproape această comunicare și ne bucurăm că există și că se, este întemeiată pe consensul la care s-a ajuns. Este un semnal foarte bun. Faptul că se pune accentul pe o planificare comună și e foarte bine că, că aceasta, este, acesta este motorul abordării cuprinzătoare. Se face referire și la societatea civilă și la faptul că fiecare criză este diferită, iată de ce trebuie să se ține cont de acest lucru în cadrul unei cuprinzătoare. Trebuie să se țină cont de faptul că mandatele respective trebuie să fie respectate, așa cum se spune și în tratat. Toate acestea sunt elemente pozitive. Întrebarea este cum se vor aplica. Aici zace provocarea. Și am văzut acest lucru că toată lumea este pe aceeași lungime de undă în ceea ce privește principiile în ultimii doi ani, pe cât se poate Întrebarea este ce se întâmplă în practică de la, de la publicarea comunicării până la operațiunile de pe teren. Aș dori să vă vorbesc despre unele uh, provocări cu care se confruntă toți actorii în ceea ce privește aplicarea acestei comunicări. În primul rând, există o legătură între, strânsă între securitate și dezvoltare. În momentul în care se face o legătură între acțiunile umanitare și securitate, rezultatul este diferit. Securitatea reprezintă o condiție sine qua non în ceea ce privește accesul la, cum, la populație și la operațiunile de pe teren și exemplul din uh, care este foarte grăitor. Securitatea și dezvoltarea uh, au o legătură mult mai strânsă și politizată. În momentul în care se definesc nevoile, în momentul în care se face o analiză comună a crizei din țara pe care dorim să o ajutăm, se pune problema dacă nevoile umanitare și nevoile politice și de securitate coincid. S-ar putea. Dar, din câte înțeleg eu, s-ar putea să nu coincidă. O altă chestiune o reprezintă Uh, consolidarea operațiunilor sau cooperării. Există evoluții pozitive aici. Noi am participat la acțiuni care s-au desfășurat uh, și cu uh, Crucea Roșie și poate pe viitor și cu ONG-urile. Este foarte limpede că cooperarea trebuie să fie hotărâtă foarte limpede, fiindcă dacă principalul obiectiv al comunicării este cea mai bună folosire a instrumentelor existente, atunci cea mai bună utilizare a ajutorului umanitar este respectarea caracterului specific și modului în care și a modului în care a fost uh, folosit operațional în ultimii 20 de ani, ceea ce a căpătat vizibilitate. Apoi, în ceea ce privește punțile între asistența umanitară și dezvoltare, acesta este foarte importantă pentru crearea unor soluții mai durabile se pune accent pe rezistența la nivel comunitar, la nivelul comunității, fiindcă este rezistența la nivel politic, dar, dar prima face, are o legătură cu, uh, cu asistența umanitară, cea din urmă are legătură cu intervenția militară, dar și cu securitatea internă a Uniunii Europene. Nu cred că o abordare cuprinzătoare se întocmește pentru a fi o dovadă de altruism în întreaga lume este vorba până la urmă de obiective foarte clare pe care, care, pe care le urmărim noi. Aș dori să fac și câteva recomandări, dacă îmi permiteți, care sunt importante, după părerea mea. Pățin că trebuie cu toții să punem în practică toate acestea, m-a mai impresionat faptul că în comunicare se vorbește despre toți actorii de la Bruxelles, nu doar despre actorii instituționali. În primul rând, dați-mi voie să vă spun că o abordare cuprinzătoare, după părerea mea, începe cu o politică de comunicare, comunicare bună. Comunicarea joacă un rol foarte important, mai ales când încercăm să ajungem la o definiție comună a conceptelor și e foarte ușor să, uh, să fie înțelese prost lucrurile. Sau în ultimii ani avem exemple care ne arată că nu este clar dacă ajutorul umanitar face parte din abordarea cuprinzătoare sau nu. Iată un lucru interesant pentru viitor. Apoi, în ceea ce privește coordonarea și planificarea comună, platforma de criză care există la ora actuală a funcționat bine până acum și funcționează din ce în ce mai bine pe măsură ce părțile implicate se cunosc din ce în ce mai bine, iar în ceea ce privește în, uh, relațiile cu societatea civilă, acest lucru se aplică mai ales în ceea ce privește, pre, în ceea ce privește acțiunilor de prevenire a conflictelor. Uh, Aici ar fi interesant să vedem care sunt mecanismele care vor intra în joc la Bruxelles, dar și pe, fața, pe teren, la fața locului. A bucurat ceea ce ați spus dumneavoastră în legătură cu societatea civilă locală din Sud. Din păcate, acest lucru nu este menționat ca atare în comunicare. Se vorbește despre un memorandum de înțelegere aceste doc- acestea sunt instrumente, pot fi instrumente puternice sau uh, absolut lipsite de orice importanță. Uneori, uneori e nevoie de ceva, alteori de altceva. Iar în ceea ce privește memorandumurile de înțelegere, un lucru foarte important este ca acesta să facă referire la rolul și mandatele și și caracterul complementar al actorilor implicați. Avem actori umanitari, avem uh, actori care țin de protecție civilă, avem uh, armata și așa mai departe. Și avem instrumente foarte puternice. Trebuie să vedem cum ne asigurăm că acestea se completează reciproc în conformitate cu orientările internaționale. Acest lucru reprezintă într-adevăr o provocare. Memorandumul de înțelegere, mi-amintesc că s-a încheiat unul între ECON și uh, Serviciul de Acțiune Externă, bănuiesc că nu se aplică asistenței umanitare. Ar fi foarte interesant. Da, a durat mult timp să fie pus la punct și acesta. Deci, da, sigur, ne așteaptă unele provocări. Întrebarea care se pune, după părerea mea, este când se hotărăște că o țară are nevoie de o analiză cuprinzătoare. Se declară acest lucru. Se face referire la noi instrumente în ceea ce privește prevenirea conflictelor sau uh, uh analiza crizelor, uh, instrumente de avertizare timpurie. Nu știu, eu uh, am 50 uh, de ani, dar mi se pare că avem suficiente semnale și semnale de avertizare în ceea ce privește crizele. Le avem de mult timp. Întrebarea este când, când uh, se ia decizia politică de a pune la punctul de a se face ceva. Ce am văzut eu în ultimii ani este că aceste acțiuni sunt întreprinse prea târziu. Iată de ce trebuie să facem mai multe eforturi. O să mă opresc aici. Mulțumesc foarte mult pentru prilejul de a vă vorbi astăzi. Vă mulțumesc! Merci beaucoup, uh, Catherine. Je passe à présent la parole à Mulțumesc. Îi dau cuvântul lui Anton Gerard, director uh, adjunct la um, OCHA. Mulțumesc, doamnă Stifler. Mulțumesc că ați invitat ONU-ul, uh, Biroul pentru Coordonarea a acțiunilor umanitare, afacerilor umanitare, uh, sunt uh, în afara instituțiilor uh, europene și vreau să vă vorbesc mai ales nu despre ce am despre, despre chestiuni legate de Uniunea Europeană, cât și despre, com, despre dialogul cu NATO, care a pus la punct o abordare cuprinzătoare și la NATO au loc, au loc uh, discuții similare privind uh, ajutorul umanitar, uh, dacă acesta să intre în cadrul cu abordării cuprinzătoare sau nu. E de la sine înțeles faptul că abordarea cuprinzătoare a devenit un fel de cuvânt cheie în, instituții, în marile instituții cheie și la nivelul statelor membre. Uh, Bineînțeles, pentru a, este un mod de a descrie noua politică, așa cum a spus domnul Popovski, ca o politică cuprinzătoare, mai bine coordonată și așa mai departe. În același timp, am uh, văzut o sumedenie de definiții ale acestei abordări, abordare globală în Franța, se, abordarea globală în Franța se aplică diferit, abordarea guvernamentală a Marii Britanii este și ea diferită, Uh, și cei, cei 4D din Canada, iată și acolo situația diferită, trebuie deci să avem o definiție mai clară a abordării cuprinzătoare. Fiindcă, iată, astăzi discutăm despre această nouă comunicare, aș dori să salut comuni- comunicarea comună privind abordarea cuprinzătoare și aspirațiile Uniunii Europene către către, către o acțiune externă mai coordonată, mai strategică. Atât uh, biroul nostru OCA uh, biroul nostru recunoaște mandatul clar uh, al asistenței umanitare în, europene în asistență comună. Salutăm faptul că se face referire la principiile ONU și așa cum a spus antevorbitorul meu, antevorbitorii mei. De ce este important să se facă aceste referiri? Abordarea cuprinzătoare este de natură politică și este întemeiată pe viziunea politică și agenda politică, fie a statelor individuale sau a organizațiilor regionale, ca în cazul de față Uniunea Europeană sau ca acum câțiva ani, în momentul în care am avut dialogul nostru cu NATO. Biroul nostru se ocupă de coordonarea acțiunilor umanitare. Ne îngrijorează faptul că actorii umanitari ar face parte din abordarea cuprinzătoare politică. la nivel de operațional sau la nivel de comunicare. Ceea ce ne-ar permite nouă, care nu ne-ar permite să ne aducem contribuția la o agendă politică. Pentru a putea fi uh, integrat într-o abordare cuprinzătoare, pentru că această integrare ar fi contraproductivă, chiar dăunătoare. Să vă explic. Abordarea cuprinzătoare, care include și realizările umanitare și negocierile umanitare, ar avea un impact asupra capacității de livrare de rezultate, a asistenței independente și neutre. O condiție sine qua non pentru, a, pentru acțiunile umanitare este acceptarea acestora de către toată lumea. Nu trebuie să fie percepute ca făcând parte dintr-o agendă politică. Dacă vrei să ajungi la o populație afectată de criză, uh, comunități locale și alți actori, uh, dacă vrem acest lucru, trebuie să acceptăm noi și trebuie să ne accepte și ei pe noi, ca fiind uh, actori umanitari neutri și independenți. Iată de ce trebuie să, uh, să ne asigurăm în mod consecvent că sunt respectate aceste principii. Percepția e greu de definit. Da. Dacă părțile dintr-un conflict cred, pe bună dreptate sau nu, că un actor internațional acționează pentru un anumit rezultat politic sau acțiunile umanitare nu sunt aplicate în conformitate cu nevoile umanitare, numai cu nevoile umanitare, e clar că această parte va pune bețe în roate activităților umanitare. OCEA, prin funcția sa, are datoria nu numai de a promova uh, coordonarea umanitară, ci și de a face legătura cu mare atenție cu celelalte părți ale secretariatului ONU la, la nivel uh, politic și la nivel de mm, menținerea păcii. Cum, uh, care este modul în care ONU, ca organizație politică, se asigură că în aplicarea misiunilor uh, sale integrate permite actorilor umanitari să rămână independenți? noi eh, defin, ne definim abordarea ca fiind una consultativă față de uh, agenda de menținere a păcii și politică, nu neapărat cuprinzătoare. Misiunea integrată ONU se bazează pe mandatul de securitate al ONU, care definește rolul actorilor în mod foarte clar în conformitate cu eh, o analiză a contextului. Deci nu este vorba despre o agendă instituțională sau care este motivată la nivel instituțional. Contextul contează cel mai mult. În al doilea rând, misiunea integrată permite actorilor umanitari să rămână în afara misiunii integrate. În momentul în care o măsură, o misiune politică sau de menținere a păcii este derulată într-un teatru de mare instabilitate, cum ar fi Somalia sau Darfur, OCA și alții actori internaționali rămân distanțați de, de structura misiunii pentru a-și menține neutralitatea și pentru a putea să ofere în continuare asistență vitală. Aici, uh, Departamentul Operațiunilor de Menținere a Păcii de la ONU notează faptul că forțarea integrării acolo unde nu este nevoie s-ar putea să aibă un uh, rezultat contraproductiv. Uh, Contextul, cum spuneam, contează. Transparența agendei politice și militare contează la fel de mult, respectarea mandatelor este la fel de importantă și o comunicare clară între actorii implicați contează și ea la fel de mult organizații, eh, cum ar fi ONU și eh, iată cu sprijinul Uniunii Europene, se, eh, se dorește obținerea unui mandat de menținere a păcii și a stabilității. Și acțiunile umanitare au un mandat de a înlătura suferința umană. Uh, acolo unde este întâlnită. Pentru uh, deplinirea acestui mandat în lumea întreagă, în uh, Republica Centroafricană, în Siria și mai departe, sau în Sudanul de Sud, noi trebuie să, menținem, să ne menținem distanța în mod sănătos de față de agenda politică, chiar dacă acestea sunt definite eh, de organizațiile noastre. Iată deci, comunicarea comună recunoaște acest mandat specific umanitar. Comunicarea Însă, așa cum a spus eh, colegul de la Boris, eh, lasă foarte, mar- foarte multă marjă de manevră în ceea ce privește aplicarea abordării cuprinzătoare și definiția acesteia. Trebuie să ne asigurăm că uh, cooperarea uh, consolidată nu afectează agenda umanitară, mai ales în contextul situațiilor de urgență. Iată de ce cred că vreau să vă spun că așteptăm cu nerăbdare punerea în aplicare a abordării consultative. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc pentru prezentările dumneavoastră foarte interesante. Dau acum cuvântul în sală să luăm grupuri de mai multe întrebări, începând cu domnul Gorenț. Merci, doamna președinte. Euh, Vă mulțumesc, doamna președinte. Vreau să mulțumesc și tuturor uh, invitațiilor noștri pentru toate informațiile pe care ne le-au furnizat despre diferitele fațete pe care le are ajutorul umanitar astăzi. Eu eram prezent în 1995 la Parlamentul European atunci când doream să prevenim genocidul din Rwanda. Și tot spuneam să trimitem avertizări, semnale de alarmă, deși toată lumea era la curent. Eu unul mă întreb, în prezent, cu toate instrumentele pe care le avem la dispoziție în Uniunea Europeană, ținând cont de toate învățămintele pe care sper că sistemul ONU le-a tras din eșecul înregistrat în anii 90 în Rwanda? Deci eu mă întreb dacă vom evita pe viitor un asemenea eșec al comunității internaționale și să lăsăm oamenii pradă unui asemenea Uh, asasinat în masă? Iată întrebarea mea. Întrebare excelentă, spune doamna președinte. Văd că nu mai dorește nimeni altcineva să intervină. A, domnul Cortes Lastra. Mai întâi vreau să mulțumesc tuturor uh, invitațiilor pentru informațiile deosebit de interesante. Am învățat foarte multe lucruri din prezentările dumnealor. Și apropo de ce a spus domnul Görenț, atunci când vorbim despre ajutorul umanitar, despre crizele umanitare, înțelegem prin acest lucru că avem nevoie de o abordare globală. Nu numai acordarea de ajutor umanitar, ci și o prezență pe teren. Este destul de greu în cele din urmă să existe una fără cealaltă. Și intervenția domnului Gerard mi s-a părut deosebit de interesantă în această privință. Există mai multe etape ce trebuie parcurse. Trebuie să discutăm cu corespondenții noștri de la fața locului, să știm exact dacă ajutorul umanitar trimis ajunge la destinație. Știu că există un drept de amestec în caz de criză umanitară, dar există și o răspundere pentru tot acest ajutor umanitar acordat. Noi trebuie să ne ocupăm uneori de sute de mii de persoane care chiar au nevoie de acest ajutor. Trebuie să fim siguri că acest ajutor parvine până la oamenii cei mai uh, vulnerabili. De aceea noi ne așteptăm la foarte multe realizări de la această abordare globală. Cum putem să fim siguri că uh, se vor face progrese în ce privește acordarea ajutorului umanitar și că va exista mai multă protecție pentru intervenienții de pe teren în următorul cadru, cel uh, conferit de această abordare globală? Doamna președinte, Vă mulțumesc. Cine dorește să răspundă, puteți să răspundeți fiecare pe rând dacă doriți. În ce ordine doriți dumneavoastră? Cine dorește să spargă gheața? Sau preferați să vă dau eu cuvântul? Bine, atunci domnul Sorensen. Da, așa scrie pe hârtie din fața mea, da, dar v-ați uitat în extremitatea cealaltă a prezidiului, de aceea nu mă așteptam să-mi dați mie cuvântul. Da, da. Nu, nu, nicio problemă. Mai întâi, vreau să spun și eu că sunt uh, foarte bucuros uh, să-i avem pe reprezentanții Parlamentului din Iordania aici în uh, sală. Știu că treceți prin vremuri grele și mă bucur foarte mult că sunteți prezenți aici. Sper ca în următoarele zile și luni să primim vești mai bune din Iordania. Încă un lucru. E foarte bine să ai uh, un consens în ce privește abordarea globală, dar pe teren se va vedea cât de bună este această nouă idee sau nu, dacă funcționează sau nu. Nu vreau să fiu uh, pus în categoria celor care uh, uh, se gândesc deja să care va fi următorul conflict, care este potențialul conflict viitor sau care este tipul de avion ce trebuie folosit pentru a expedia ajutorul umanitar. Da, există discuții despre aceste subiecte între politicieni, între cei care sunt responsabili cu logistica, cu politica de apărare. Da, dar toate aceste chestiuni sunt la ordinea zilei. Da, avem un consens în ce privește abordarea globală, punerea comună a mijloacelor, negocierea, dar fiecare situație este deosebită și trebuie să fie analizată individual. Gerard vorbea despre misiunile integrate din cadrul sistemului ONU. Și sunt sigură, Antoan, că vei fi de acord cu mine că au existat niște discuții foarte serioase între voi și OCEA și toate s-au desfășurat în același context. Nu avem aici armonie, e un adevărat câmp de bătălie ca să știm de fiecare dată cum putem să facem pentru a ne prezerva independența și să uh, garantăm securitatea celor care intervin pe teren. Avem nevoie de această securitate și pot să vă spun că eu n-am fost foarte încântat de felul în care s-a desfășurat misiunea integrată din Somalia. Mie mi s-a părut că acolo s-a mers de fiecare dată un pas prea departe. Am încercat să previn um, ceea ce s-a întâmplat, dar nu am putut. Deci haideți să fim uh, cinstiți. Este o luptă de fiecare moment. Catherine, da, sunt și eu convins de faptul că trebuie să fim mai buni să putem să anticipăm mai bine viitoarele conflicte, eventualele dezastre. Putem să ne întrebăm dacă ne vom descurca mai bine pe viitor decât am făcut-o în Ruanda. Nu pot să vă spun că nu se va mai întâmpla niciodată așa ceva, dar sper, sper că datorită împărtășirii experiențelor noastre și cooperării cu organizațiile din sistemul um, ONU, vom putea să prevenim un asemenea dezastru. N-am fost foarte buni în Mali, nici în Sudanul de Sud, nici în Somalia, însă să sperăm că pe viitor vom fi mai buni. Cristalina, cum spuneam, a încercat să anticipeze crizele, a fost prezentă, de exemplu, în Republica Centrafricană foarte, foarte devreme și, datorită diplomației, a încercat să uh, prevină o răutățire prea mare a situației. Suntem deja pregătiți pentru ce se va întâmpla în Nigeria și um, um, confruntările cu Boko Haram? Nu știu, nu sunt sigur. Deci eu nu am uh, certitudine, am doar speranțe. Dacă îmi dați voie, aș vrea să închei spunând că ce e bine în toate aceste discuții foarte complicate e faptul că fiecare actor implicat trebuie să-și respecte mandatul. Pentru că lucrurile se complică atunci când diplomații încearcă să facă muncă umanitară și eu uh, mă amestec în diplomație. Atunci situația se încurcă. Și ar fi bine dacă ei ar vorbi despre ce privește afaceri umanitare numai după ce au fost de acord cu mine. La fel și cu soldații. Uh, descurcați-vă cu armele, cu strategiile dumneavoastră, dar nu vă amestecați în ce privește ajutorul umanitar. Dacă fiecare își respectă mandatul, evităm încurcăturile inutile. Mulțumesc. Îi dau cuvântul domnului Popovski acum. Da, am să încep cu punerea în aplicare și cu etapa de uh, follow-up. Da, nu se va întâmpla totul peste noapte. Există deja niște dificultăți care trebuie depășite. De deja când uh, am fost în Congo, mi s-a spus că nu pot să iau un zbor uh, finanțat de um, ECO, de DJ ECO, ca să ajung în estul țării. Deci, vedeți, genul acesta de dificultăți. Nu era mare lucru, dar uh, trebuie ca locul uh, comunității care acordă ajutor umanitar să fie bine definită. Și bineînțeles că um, nu accept ordine de la uh, um, axa militară a unei operațiuni sau de la liderii politici. Fiecare trebuie să stea în pătrățica lui. există exemple și contraexemple. În uh, Republica Centrafricană am fost mai întâi prezenți prin ajutorul umanitar și apoi am hotărât să intervenim militar și apoi în Libia uh, eram gata, eram pregătiți să intervenim și ni s-a spus să nu o facem și ați văzut ce s-a întâmplat. Deci, cum spuneam, există exemple pozitive și exemple negative. Din experiența ONU, nu pot decât să vă spun că există un interes uh, manifest din partea multor entități ONU să fie implicate. Există acest grup de lucru în ce privește gestionarea crizelor. Nu este doar un um, exercițiu bilateral între Serviciul European de Acțiune Externă și um, entitățile ONU. Noi chiar ne dorim să fim la curent cu tot ce se întâmplă. Și pe plan intern, de exemplu, noi avem această platformă a crizelor prin care încercăm de asemenea să anticipăm. În ce privește prevenirea, nu există un glonte de argint. Nu putem decât să ne adaptăm la ce se întâmplă pe teren și să încercăm să îmbunătățim lucrurile. Am avut și aceste proiecte pilot dar, apropo de ce s-a întâmplat în Ruanda și învățămintele pe care ar fi trebuit să le tragem, a fost acest principiu al responsabilității, pe care acum ni l-am însușit cu toții și pe care acum îl aplicăm în politica noastră externă, dar mai precis despre Republica Centrafricană. cuvântul genocid a fost folosit la nivelul ONU când pentru prima oară am vorbit despre Republica Centrafricană, cândva în luna noiembrie. Și am reușit să accelerăm întreaga procedură ca să ajungem până la hotărârea care a fost luată astăzi. O hotărâre foarte importantă, mai ales pentru actorii UE uh, și ONU în domeniul ajutorului umanitar. Vă mulțumesc. Dau cuvântul doamnei Chic. Dar câteva observații. Sunt încântată de faptul că această chestiune a diferiților actori implicați uh, ce trebuie să-și respecte cu strictețe mandatul revine în discuție. De, în ultimii 4-5 ani nu se mai pomenea acest lucru. Deci este deja o veste bună. Domnule Cortes, eu cred că ați dat exemplul perfect al uh, confuziilor care se pot crea. Vorbim despre acțiune umanitară, intervenție umanitară. Ar fi foarte bine să se facă o distinție foarte clară și să se știe clar la cine le referim? La cei care uh, uh sunt doar membri ai ONG-urilor care împartă ajutor umanitar pe teren, la um, soldați, la echipele mixte cu soldați și membri ai societății civile. Deci trebuie să se înțeleagă foarte bine care sunt profesioniștii din domeniul ajutorului umanitar și ce înseamnă acțiunea acțiune umanitară. Și când e vorba despre alte acțiuni care uh, au drept scop sprijinirea sau um, a, um, facilitarea acordării ajutorului umanitar. În ce privește planificarea, atunci când a fost trimisă o misiune UE în CEAD, a avut loc un schimb de opinii ad hoc și um, societatea civilă a fost implicată în planificare. Nu știu dacă acest lucru se va întâmpla și cu EUCAR, știu că ONG-urile ar fi încântate dacă se va vorbi despre chestiunea securității, însă cu cât există mai multe forțe militare pe teren, cu atât există mai multe provocări pentru cei care se ocupă de ajutorul umanitar pe teren. Și de aceea e bine să existe ofițeri de legătură, să existe echipe de coordonare și cred că și la nivel de, ONU, echipele sunt conștiente de aceste dificultăți de pe teren, dar eu mă întreb care vor fi mecanismele folosite pentru următoarele misiuni. De exemplu, ONG-urile din Franța știu că e foarte greu uh, să fii prezent pe teren și activ atunci când principalele forțe armate sunt din Franța. Iată, aceasta este un tip de provocare. Și cu cât ne uh, vorbim mai devreme, cu cât comunicăm mai în avans, cu atât mai bine pentru a garanta eficacitatea operațiunilor de pe teren. Mulțumesc! Dau cuvântul domnului Gerar acum. Ehm, Mulțumesc! Ceea ce a spus domnul Gorenț este tocmai și preocuparea noastră, adică cum să evităm tragediile. Din păcate, de cele mai multe ori, comunitățile umanitare sunt cele care alertează opinia politică în legătură cu tragediile. Rare ori, mișcările politice se revoltă înaintea celor din domeniul umanitar. De ce? Pentru că cei din domeniul umanitar sunt printre primii prezenți în rândul comunităților afectate de tragedii, sunt martori pe teren și exemplele pe care le-ați dat, domnule Gorenț, arată încă o dată că fie în Ruanda acum vreo 20 de ani, fie că e în Republica Centrafricană astăzi, mai mulți oameni din domeniul umanitar uh, Um, atrag atenția asupra acestei strategii în, din, în ultimele șase luni decât uh, persoanele de nivel politic. Și doamna comisar Gheorgheva și doamna Valerii Amos în iulie anul trecut au atras atenția și totuși conferința are loc doar acum. Iată, șase luni de zile că cei din comunitatea um, umanitară spun că Republica Centrafricană e o problemă. Și avantajul unei abordări globale, globale ar fi tocmai acela de a putea fi mai rapizi în mecanismele de reacție politică. Și acesta cred că este un apel al comunității umanitare, pentru că, tocmai prin aceste alerte, să, ca aceste alerte să ducă la o luare de responsabilitate politică pentru a evita tragedii ca cele pe care le observăm astăzi, de exemplu, în Siria situație atât de complexă. Deci, pentru mine, munca lucrătorilor umanitari, dar și munca diplomaților și a statelor membre ale unei organizații ca Uniunea Europeană, avem fiecare proprie responsabilitate. Și dacă putem declina această responsabilitate, trebuie să avem o modalitate de a evalua dacă această evalua, responsabilitate se pune cumva în aplicare. Știu că noi, comunitatea umanitară, deseori suntem uh, verificați dacă facem ce trebuie. Sunt există tot felul de mecanisme de a verifica dacă beneficiarii primesc uh, ajutoarele pe care trebuie să le primească și aș dori ca și cei din comunitatea umanitară să poată să-i evalueze pe cei din domeniul politic, să vadă dacă au făcut ceea ce au spus că vor face sau au promis că vor face în cazul unor crize politice grave și, din păcate, încă acest mecanism nu există. Deci, încă o dată, dacă această abordare globală, acest comprehensive approach va permite să se definească criterii pe baza cărora să se intervină sau pe baza cărora să evalueze punerea în aplicare a unei agende politice, aș fi foarte bucuros. Un ultim punct. Am insistat asupra consultării și Eh, colegul nostru eh, de la DEFCO a remarcat acest lucru. Suntem angajați în cadrul ONU, în cadrul UE, într-un proces de consultare. Dar o consultare nu înseamnă neapărat integrare, nu înseamnă neapărat abordare globală. De ce consultare? Pentru că, dacă îmi pot permite, domnule Popovski, nu dorim ca deciziile politice să pună în pericol acțiunea umanitară și dezbaterea pe care am avut-o în legătură cu Libia a fost uh, foarte interesantă, interesantă utilă, uh, pentru că pentru prima dată, până la urmă, am avut o confruntare care a rămas politicos, politicos stă totuși o confruntare în legătură cu uh, obiectivele noastre și tocmai grație acestui proces de consultare am obținut rezultate și nu în cadrul unui proces de abordare globală. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Dau din nou cuvântul domnului Görenț rapid, pentru că doamna Gheorgheva așteaptă la ușă, vă rog. Mulțumesc! După aceste răspunsuri, care arată că toți cei care au răspuns la întrebare au bunăvoință, îmi permit totuși să, să vă spun că încă am dubii în legătură cu capacitatea de reacție, mai ales a stării politice. În Rwanda, nu mijloacele financiare erau problema, ci teama celor de la nivel politic. Butros Butros Gali n-a făcut față în acest caz. Kofi Annan, care s-a ocupat de uh, menținerea păcii, de asemenea n-a făcut față. Statele europene, ce să mai vorbesc? Eh, pur și simplu ne-am făcut că nu vedem, că nu știm. Sa, dar informațiile circulau și tot dădeam din gură uh, în legătură cu tot felul de, de lucruri. Dar în loc să discutăm de responsabilitate politică, discutam despre mijloace. Dar în ceea ce privește mijloacele, mă mir că nu se vorbește suficient de uh, promovarea forțelor de poliție, pentru că, în cazul majorității conflictelor de azi, se pun probleme de politică internă. Deci, acestea sunt, de fapt, chestiuni de ordine publică, de menținerea ordinii publice. Deci, trebuie să se implice justiția și poliția. Și ehm, armata e pe stradă pentru că nu există suficientă poliție. Eu cred că poliția a deranja mai puțin prin prezența sa decât uh, soldații militari. Și n-ar fi mai bine ca militarii trimiși acolo, având în vedere că trebuie să, gă- să uh, acționeze, să rezolve un uh, conflict intern, nu ar trebui să fie mai bine forțe de poliție Cred că anumite modele pot funcționa astfel, dar eu cred că acesta a fost o lacună majoră la mijloace, dar în rest, repet, sunt sceptic și sunt foarte dezamăgit de falimentul politic din anii 90 în probleme umanitare, mai ales care a avut ca rezultat genocidul din Rwanda. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru această dezbatere interesantă și sper constructivă. Um, cer scuze, trebuie să vă părăsesc acum, dar vă las pe mâini bune. Vă las pe mâinile domnului Noizer. Vă mulțumesc. Nu, este... Okay. Okay. Okay. So we, ladies and gentlemen, we come to the second part. Doamnelor și domnilor, trecem la a doua parte a audierii. Dar, în primul rând, urez bun venit doamnei comisar Cristelina Gheorgheva, care tocmai vine de la Consiliul pentru Afaceri Externe. Deci, iată, schimbăm puțin programul. Dânsa ne va informa și apoi vom avea timp pentru întrebări și răspunsuri și apoi trecem la partea a doua a audierii. Deci, bine ați venit! Uh, thank you. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație, pentru faptul că îmi permiteți să fiu puntea între uh, două discuții, una vorbind despre politică și cealaltă despre punerea în aplicare. Și în acest rol de punte m-am gândit să ar fi bine să vă dau exemple în legătură cu modul în care punem în aplicare abordarea bazată pe principii și de ce contează sau care este consecința, care sunt rezultatele. Klaus v-a spus că în cadrul abordării globale am găsit o soluție foarte bună în modul de a face legătura dintre ajutorul umanitar și alte instrumente și definiția acestei abordări, așa numită in-but-out, deci înăuntru și în același timp în afară, este înțeleasă de toată lumea acum. Și în momentul de față căutăm precedente care ilustrează ce înseamnă să se respecte perfect principiile neutralității, imparțialității și independenței în cadrul politicii europene și în cooperare cu alți actori la nivel politic, militar și de dezvoltare. Pornesc de la premisa că, tocmai datorită respectării principii, acestor principii, ajutorul umanitar poate contribui la securitate, stabilitate și dezvoltare. Fără respectarea acestor principii nu poate contribui. Obiectivul nostru principal este salvarea de vieți și reducerea suferințelor. Dar, când făcând acest lucru, putem juca un rol pozitiv în îndeplinirea obiectivelor altora. Dar dacă nu respectăm aceste principii, pierdem capacitatea de a juca acest rol pozitiv. Și de trebuie să subliniez faptul că ajutorul umanitar nu poate înlocui o soluție politică. Nu poate compensa eșecul unor politici. Deci, nu poate să fie încărcată de obiective de acest gen. Dar dacă aceste obiective sunt urmărite corect, adică dacă politicile sunt aplicate corect, dacă se face politica așa cum trebuie, atunci există avantaje la nivelul reducerii suferinței oamenilor. Și, bineînțeles, cea mai mare criză din momentul de față este criza din Siria. Este imensă, are consecințe politice enorme și din punct de vedere umanitar a avut um, implicații enorme. În, Sir- în Siria, eșecul în găsirea unei soluții politice a dus la consecințe umanitare negative enorme. Dar azi aici sperăm că acțiunea umanitară în Siria poate fi considerată ca o măsură care poate ajuta la procesul politic. Este un caz foarte important în care noi, comunitatea internațională, spunem sus și tare. Da, dorim mai mult acces. Și dacă asta contribuie la mai multă deschidere pentru negocierile politice, așa să fie, dar nu luați ajutorul umanitar, staticul politicilor sau uh, al tacticilor militare. Pentru că în Siria există situații de sediu, de, de, de asediu, de, de înfometare. Sunt tactici uh, care sunt în slujba tacticii militare. Uh, și situația din Siria ne va preocupa mult pe viitor, pentru că arată de, sau este un exemplu al acestei reații complexe între ajutorul umanitar bazat pe neutralitate și independență și imparțialitate și dimensiunea politică, și anume eșecul politic și sperăm că acum vom depăși acest eșec. Să fim optimiști. De lungul anilor, în funcție de comisar, am participat sau am văzut care este valoarea acestui principiu și vă voi da, experiențe, eh, vă, voi da exemple din propria mea experiență care mă fac să apăr cu tărie această abordare bazată pe, principiu, în, pe principii în, abordul, în ajutorul umanitar. Dintr-un motiv, Uh, clar. Una dintre primele mele experiențe a fost în Yemen, unde tocmai datorită neutralității, imparțialității și independenței am putut negocia alături de înaltul comisar Guterres accesul pentru lucrători umanitari în nordul țării, în uh, zone controlate de Houthi. Dacă domnul Guterres și cu mine nu am fi fost persoane de domeniul umanitar fără priorități politice, niciodată nu ni s-ar fi permis nici de guvern, nici nu am fi fost acceptați de Huti pentru a merge acolo. Dar pentru că noi am dorit un singur lucru și anume să-i ajutăm pe oameni, am reușit. Ni s-a permis să ne întâlnim cu comandanții Huti, să discutăm cu ei și să negociem accesul uh, pentru lucrătorii umanitari. 300.000 de oameni au beneficiat de pe urma acestor discuții. Pentru unii a fost diferența între viață și moarte. Și acesta este valoarea acest principiilor. În Kirghistan, când a avut loc un conflict etnic enorm între kirghizi și uzbeci, în urma căruia 250.000 de oameni au trecut granița în Uzbekistan în puține zile. Au uh, săpat un canal, uh, au, uh, au, au uh, in surrounding areas. Au, au săpat o groapă la frontieră prin uh, numărul lor, uh, numărul oamenilor care au trecut în, uh, în acest spațiu mic. Am adus sprijin umanitar, dar mai ales, mulțumită acestui sprijin al oamenilor cu, de la Crucea Roșie, de la ONU, au, s-au simțit sprijiniți, s-au simțit protejați, au adus această speranță de stabilitate când încă oamenii se luptă și am venit din Kirghistan cu gloanțe în mână, în buzunar, ca să-mi aduc aminte că neutralitatea, imparțialitatea și independența noastră au permis să protejăm vieți. Am permis, uh, au, au permis uh, să se tragă mai puține gloanțe. Și am mai ajutat pe partenerii noștri de la, de, partenerii noștri de la OCEA, care prin prezența lor au contribuit la asigurarea securității a mii de oameni. Sunt foarte convinsă din experiența din Mali, din Côte d'Ivoire și acum din Republica Centrafricană că comunitatea umanitară, tocmai din cauza nivelului mai ridicat de toleranță față de lipsă de securitate. Tocmai pe baza acestor principii, din cauza neutralității noastre, independenței noastre, mm, putem rămâne în zone în care nu poate să aibă loc, nu pot avea loc acțiuni de dezvoltare în, în Mali, în Côte d'Ivoire sau în Republica Centrafricană, pentru că lucrătorii umanitari sunt acolo pentru a ajuta și oameni foarte răi ne lasă să acționăm. Extremiștii din nordul Maliului, um, trupele SRK din uh, Republica Centrafricană ne-au lăsat să acționăm și această posibilitate ne-a permis să folosim această toleranță mai ridicată a riscului pe baza respectării acestor principii pentru a putea oferi servicii de bază. Adică am putut să începem reabilitarea. În Mali, 23 de milioane de euro pentru restaurarea serviciilor de bază, electricitate, apă potabilă, servicii de sănătate și de învățământ. Astfel se creează mediul necesar ca oamenii să se întoarcă și când se întorc oamenii, se poate reconstrui administrația și nordul Maliului poate reveni într-o situație normală. La fel și în uh, Côte d'Ivoire am creat așa numitul parteneriat pentru tranziție. Am avut aproape 100 de milioane de euro pe baza prezenței umanitare pentru a oferi servicii de bază, pentru a contribui la restabilirea uh, normalității și apoi încet, încet uh, structurile statului au revenit. Ați auzit despre întâlnirea noastră de astăzi, Republica Centrafricană. Pentru mine, pentru echipa mea, aceasta este o zi mare. Republica Centrafricană nu mai e uitată, lăsată la o parte. Am primit 500 de milioane de euro angajamente pentru ajutorul umanitar și pentru dezvoltare. Astfel putem acționa cât, cel mai bine pe baza acestor principii. Mi-am depășit timpul, așa că cerându-mi scuze că am vorbit cu minut și jumătate mai mult. Sper că aceste exemple permit să construiască această punte de la politică la punerea în aplicare. Mulțumesc. Thank you very much, uh, Commissioner Georgieva. Mulțumesc, doamnă comisar. Această prezentare a dumneavoastră a fost extrem de interesantă. Chestiunea Republicii Centrafricane, alături de Siria, reprezintă aspecte foarte importante în această săptămână, așa cum a spus dumneavoastră la sfârșit, dau acum cuvântul în sală. Domnul Cortes Lastra. Mulțumesc, doamnă comisar. Am impresia că mai avem cale lungă de bătut până la un acord politic în ceea ce privește acordul eh, asistența umanitară pentru a obține rezultate mai bune decât până acum. Numai din mai prin ajutorul umanitar. În eh, mass media, și bine, și în comisia noastră avem impresia că uh, pe zi ce trece, apar cât mai multe probleme cu privire la acordul umanitar european. Am citit că, din punct de vedere economic, există unele probleme ceea ce privește ajutorul umanitar. Întotdeauna am considerat că ajutorul umanitar uh, și activitatea noastră reprezintă activitatea aferentă reprezintă una dintre prioritățile noastre și cred că mulți colegi sunt de acord cu mine. Întrebarea este unde e buba la guvern, la guverne? Fiindcă noi vrem să știm să rezolvăm problemele, să se facem lucrurile să se miște. Ce putem face noi pentru a pentru a elibera canalele asistenței umanitare în, în uh, lumina tuturor problemelor cu care ne confruntăm acum. Mulțumesc că ați vorbit despre Republica Centrafricană. O chestiune uh, cu adevărat de actualitate care mă interesează foarte mult, fiindcă, iată, sunt francez, sunt din Franța, astăzi este o zi foarte importantă în ceea ce privește Republica Centrafricană, ne puteți spune mai mult uh, ce va face Uniunea Europeană concret în Republica Centrafricană? Mulțumesc. Pentru întrebarea succintă, domnul Gărânț. Mulțumesc, domnule președinte. Nici întrebarea mea nu va fi mai lungă. Săptămâna trecută, asemenea altor colegi, am fost abordat de lucrători din domeniul asistenței umanitare care se temeau că vor, că vor fi reduse bugetele umanitare în mod considerabil. Întrebarea mea este, cum stau lucrurile? Vă confruntați cu probleme bugetare? Da? Faceți semn că da. <laughs> Mulțumesc pentru aceste întrebări o să răspund uh, întrebărilor adresate de domnul Cortes Lastra și domnul Gărenț la un loc, fiindcă se referă la același subiect. Acum, ne confruntăm cu o problemă a fluxului de lichidități. Ne vom respecta însă toate angajamentele. Săptămâna trecută, la începutul săptămânii trecute, ne-am temut uh, că nu vom reuși să ne asumăm toate angajamentele în conformitate cu decizia pe care am luat-o de a ajuta pe cei afectați de crize în lumea întreagă. Dar ne vom respecta angajamentele pe deplin. Dar, într-adevăr, ne confruntăm cu o uh, avem sarcina de gestionare a fluxului de lichidități, pentru care Comisia pentru Bugete ne oferă ajutor. De ce ne confruntăm cu această problemă? Anul trecut a fost un an, a fost un an extraordinar. Și am întreprins mai multe acțiuni decât erau prevăzute la nivel bugetar la începutul anului. Anul trecut a fost un an record. Asistența umanitară s-a cifrat la 1 miliard 353 de milioane de euro anul trecut. Au fost mobilizate și alte părți ale Comisiei, mai ales în, privind uh, Siria, pentru a ajuta comunitățile locale și în Iordan. Cum spuneam, a fost un an uh, foarte dramatic. Am fost la Cuveit pentru cea de-a doua conferință privind angajamentele. Și am calculat uh, care au fost acțiunile întreprinse de comisie de la conferința anterioară. Angajamentul nostru la Cuveit 1 a fost de 1.036.000 uh, milion de mii de uh, de, milioane, de Deci, cum spuneam, angajamentul a fost de peste un milion de euro și uh, am ajuns până la urmă la aproape la 100 din iar angajamentul nostru a ajuns la un miliard de euro. Angajamentele noastre au fost uh, aplicate imediat, în, în de câteva luni de zile. Iar în momentul în care angajamentele sunt mai mari decât, mai mari decât plățile, atunci ne confruntăm cu o problemă. Ce facem noi să rezolvăm? Două lucruri. Odată am revizuit toate activitățile noastre pentru a ne asigura că prioritățile noastre sunt finanțate pe deplin imediat și acolo unde mai avem uh, loc pentru amânarea aplicării măsurilor, facem pentru a gestiona fluxul de lichidități, pentru a putea primi mai multe credite de plăți pe parcursul anului. Al doilea rând, autoritatea bugetară analizează nevoia de a transfera fonduri de la alte programe la rubrica 4 pentru a consolida plățile, creditele de plăți, atunci se va, putea face acest, se va face acest lucru. Dar eu am încrederea că vom reuși să ne descurcăm până la urmă pe parcursul anului. Dar trebuie să rezolvăm această problemă sistemică a asistenței umanitare a creditelor, creditelor de angajamente și creditelor de plăți, a diferenței dintre acestea. Uh, plățile sunt uh, mai mici decât angajamentele, fiindcă dacă există un proces de aplicare care se desfășoară pe perioade mai lungă de timp, de pildă o șosea care durează ani de zile să se, să se construiască și plățile vin mai târziu decât angajamentele, în cazul nostru noi nu, putem cumpăra medicamente pe o frumoș, ci cu bani am uh, încercat să îi facem pe partenerii noștri să înțeleagă care sunt problemele cu care ne confruntăm, cum, ce facem pentru a le rezolva și sper să putem conlucra cu dumneavoastră pentru a rezolva această problemă sistemică, pentru a nu se mai repeta pe viitor. Fiindcă, din păcate, nu va fi anul trecut unul excepțional, eu îmi voi termina mandatul de comisar din păcate, și pe viitor s-ar putea să mai confruntăm cu mai multe crize în același timp în contextul unei vulnerabilități generale. Riscul acesta este real. Vreau să mulțumesc Parlamentului, fiindcă dumneavoastră ați încercat să rezolvați această problemă anul trecut. Problema anul trecut. Noi am înaintat o propunere pentru, o, pentru, pentru credite pentru majorarea creditelor uh, sumelor de rezervă. Uh, pentru a depăși, dar, mă rog, cel puțin a fi egală cu sumele din rezervă, care, propune care nu a fost uh, sprijinită până la urmă. Și de aici avem, de aici a pornit problema de lichidități. Noi uh, dorim, într-adevăr, să rezolvăm problema sistemică. Am vorbit cu multe state membre și există, în principiu, oarecare înțelegere a situației, mai ales în momentul în care văd oamenii ce se întâmplă în lumea întreagă. Dar trebuie ca această uh, înțelegere a problemei să devină și o soluție sistemică pentru a nu, uh, pentru a nu uh, da cu stânga cel om cu dreapta în nenumărate rânduri. Iată deci, am găsit o soluție, dar soluția nu este o soluție permanentă. Uh, Va trebui să, re- să rezolvăm problema sistemică, să, re- să rezolvăm răul la rădăcină. Fiindcă în ceea ce vește asistența umanitară trebuie să, să existe egalitate între suma angajamentelor și suma plăților, dat fiind natura activității noastre. În ceea ce vește a doua întrebare, a Republica Centrafricană. Avem uh, vești bune pentru oamenii de acolo care suferă cumplit. E vorba de decizia uh, Consiliului de Afaceri Externe de a sprijini contribuțiile statelor membre la asigurarea securității în Republica Centrafricană. Bine, se vor da mai multe detalii ulterior, dar ce înseamnă? Înseamnă că Uniunea Europeană uh, va da o mână de ajutor Franței și Misca cu trupe și alte Uh, și alte lucruri, uh, noi salutăm acest lucru și nu spun asta de a, a, a, salutăm prezența militară, fiindcă situația uh, în teme de securitate este îngrozitoare. Oamenii sunt arși de vii, sunt spintecați de mașete și... Și un lucru care nu s-a mai întâmplat până acum, violența religioasă scapă de sub control. Trebuie să închidem uh, aceste, să, să punem capăt aceste situații. A fost ales un uh, președinte interimar. Este o femeie. Cu tot respectul pentru bărbați, asta este o veste extrem de bună, fiindcă femeile sunt mai pașnice. Și sper că asta va conta. Dar este și, prim, este și primar al capitalei. Deci are, are experiența administrativă, sperăm. Bine, asta nu e o garanție că va fi, până la urmă, o veste bună, dar e încurajator ce se, întra, ce se întâmplă. A primit foarte mult sprijin la vot și așa înseamnă că va avea, un, sperăm, un uh, mesaj puternic. Și încă o veste bună, faptul că confer- și uh, încă o veste bună reprezintă conferința umanitară de astăzi dimineața. Am avut prezente 45 de țări toate statele membre UE au participat, 18 state membre au contribuit financiar, avem contribuții semnificative din partea SUA, din partea Japoniei și, uh, și din partea Canadei avem o contribuție semnificativă, chiar dacă nu ne-au dat cifre încă avem au participat 35 de organizații internaționale, uh, ONU, ONG-uri și așa mai departe, Banca Mondială, FMI, cu angajament financiar uh, solid pentru măsuri de stabilizare. Și asta în contextul um, donațiilor pe care, pe care le primea Republica Centrafricană Um, asistența acum este considerabilă de 500 de milioane de dolari, uh, ceea ce ne permite să punem în aplicare peste 200 de măsuri de stabilizare, ceea ce ne arată că prin respectarea principiilor avem, am reușit cele mai bune rezultate la ora actuală. Sperăm că data de 20 ianuarie va rămâne în istorie ca un moment de cotitură pentru Republica Centrafricană. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar. Am vrut să vă mai uh, acord 5 minute, dar, domnule Gărânță, știți că nu mai, avem, nu mai avem timp. Uh, foarte pe scurt, vă rog. Mulțumesc. Uh, o întrebare importantă este următoarea. Ați spus că anul 2013 a fost un an extraordinar. Dar și anul, dar nici anul 2014 nu va fi un an obișnuit, se pare. Ați vorbit despre o problemă sistemică, dumneavoastră. Și ați și ați uh, vorbit despre mai multe soluții pe termen scurt. A spus că nu putem să cumpărăm medicamente pe ochi frumoși. Dar vă întreb la nivel sistemic. Deci, în sistem, la nivelul Uniunii Europene avem uh, Banca Europeană de Investiții. BEI-ul nu ar putea cumva să, um, să ofere aceste fonduri pe ochi frumoși în momentul în care trebuie să cumpărăm medicamente. Nu putem să lăsăm oamenii să moară să li se înrăutățească soluția. Trebuie să se găsească o soluție. Acum acesta ar putea să fie un angajament uh, luat de către Uniunea Europeană, iar acesta ar putea să ofere siguranța necesară unei bănci care nu uh, ține de Uniunea Europeană, nu este a Uniunii Europene și a unui stat membru. Bine, ar fi o apropiere între BEI, dar fiindcă știu cât de inventivă sunteți dumneavoastră și Sper că veți putea convinge conducerea BEI să facă așa ceva. Mulțumesc. Deocamdată, spune doamna comisar, deocamdată avem convingerea că uh, transferurile în cadrul uh, rubricii 4 sunt suficiente deocamdată în ceea ce privește criza cu care, pe care o cunoaștem. Dar aveți, aveți dreptate, foarte pertinent ce spuneți. În situații extraordinare trebuie să fim inventivi, să vedem cum putem mobiliza fonduri extraordinare. Pentru siguranța propriilor noștri de cetățeni, pentru că acțiunile noastre de stabilizare în Liban și Iordan au efecte asupra pozitive la nivelul securității asupra Uniunii Europene, mai puține riscuri pentru noi. Deci avem mai multe idei. A, ideea asta a Băncii Europene de Investiții e nouă, nu m-am gândit la asta, dar sigur uh, voi, uh, mă voi gândi la asta și voi discuta cu directorul Băncii Europene, dar președintele Băncii Europene, dar m-am gândit la o altă idee, dacă nu cumva am putea să folosim amenzile uh, ă, preluate de la, de la concurență pentru a, cre, pentru a genera venituri pentru asistența umanitară. Este vorba despre bani pe care statele membre eh, nu le așteaptă și care se întorc la statele membre. Iar statele membre, dacă doresc eh, să, să protejeze interesul eh, comun al Uniunii Europene în cazuri de crize extraordinare, de crize extraordinare cum ar fi ar putea să renunțe la o parte a acestor bani și să aloce aceste venituri pentru asistență umanitară, pentru a consolida capacitatea acțiunilor umanitare. Dar asta este la atitudinea statelor membre. Și trebuie să vedem dacă, dacă e o posibilitate aceasta. Dar dacă e să fiu cu adevărat creativă și inventivă, atunci aș spune că trebuie să vedem cum putem, cum putem uh, găsi fonduri care să nu submineze Uh, disciplina fiscală în statele membre și care să nu creeze presiune bugetară asupra statelor membre. Și asta ar fi o modalitate foarte bună. Am strâns 1,7 miliarde de euro de la bănci în amenzi. Și o părticică cât de mică ne-ar ajuta pe noi la nivel umanitar. Bine, noi nu mă la noi, la Comisia Uniunea Europeană. Dar o să mă gândesc la sugestia noastră privind BEI și să vedem dacă putem face ceva în acest sens. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule, mulțumesc, domnule Gărânț, pentru această idee extraordinară. Noi o sprijinim întotdeauna pe doamna comisar. Sperăm că s-au oferit răspunsuri clare și bune privind Republica Centrafricană și, și că s-au vehiculat idei privind modul în care s-ar putea obține fonduri extraordinare pentru fondurile umanitare. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Știu că sunteți foarte ocupată, dar așa cum a spus și dumneavoastră, astăzi este o zi eh, foarte importantă pentru asistența umanitară. Ajungem acum la următorul grup de invitați. So, welcome to our... Bine ați venit la cea de-a doua parte a audierii noastre. Urez bun venit uh, intervenienților din cel de-al doilea panel. Și le mulțumim pentru prezență domnilor Hansul, Ganașia și Mias, doamnei Mias. Avem șapte minute pentru fiecare dintre dumneavoastră și v-aș fi recunoscător dacă nu le-ați depăși și începem cu domnul Hansul. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc că ați invitat uh, reprezentantul Crucii Roșii să vă spună care este percepția sa despre acest subiect. Aș vrea să vă spun care este percepția noastră în teritoriile unde au loc conflicte și vreau să vă reamintesc faptul că noi avem acțiuni de protecție, protecția civililor, a populației, în general, a deținuților, precum și operațiuni de acordare de ajutor. Aș vrea să încep prin a vă pomeni care este strategia Crucii Roșii pentru a ajunge la uh, oamenii care um, se află la ananghie. Noi ne bazăm pe o serie întreagă de principii. Multe au fost deja pomenite în această după amiază, imparțialitate, neutralitate, independență. Totul poate să pară foarte teoretic, dar de fapt în fiecare dintre situațiile în care Crucea Roșie este prezentă, de fiecare dată încercăm să fim aproape de oameni și să punem în aplicare acțiuni neutre și independente. Astfel, oamenii au încredere în noi, indiferent de tabăra din conflictul în curs de desfășurare și așa suntem bine, bine acceptați și avem cu adevărat acces la oameni. Eu cred că acum se va crea o confuzie și această strategie va fi pusă în uh, pericol. De ce vorbesc despre un climat de confuzie? Aș vrea să îl ilustrez cu trei exemple nu am pretenția că sunt exhaustiv, dar dați-mi voi cum spuneam, să vă dau trei exemple. Acolo unde acțiunea umanitară poate să fie văzută drept un pretext sau un paravan pentru acțiuni politice, militare sau cu scopuri mai extinse. Și atunci organizațiile umanitare precum Crucea Roșie riscă să nu mai fie acceptate pe teren. Ori lucrătorii noștri, fie ei expatriați sau uh, cetățenii țării respective, se află în pericol. Și populația este cea care are cel mai mult de suferit în aceste condiții. Să ne gândim la această situație în care forțele militare vor să desfășoare acțiuni de ajutor. Aș vrea să vă dau exemplul Afganistanului, unde toată lumea a aflat despre aceste echipe de reconstrucții active în mai multe provincii. și-au, acestea și-au, și-au încheiat programul acum, însă era o situație tipică în care exista o componentă politică, una militară și una te- tehnică, de exemplu, reprezentată de ingineri și uneori de uh, medici. Exista un scop politic clar afișat, se dorea uh, extinderea puterii centrale la nivel regional. Însă, pe teren, am constatat că inginerii din aceste misiuni, care, de exemplu, se ocupau de uh, Uh, proiecte de aprovizionare cu apă potabilă în regiuni sau cei care călătoreau în zone îndepărtate pentru a acorda îngrijiri medicale. Ei bine, din cauza suprapunerii între programele desfășurate în mod tradițional de organizațiile umanitare și programele militare, s-a creat confuzie. Și de aceea ne avem temeri. Al doilea exemplu de abordare integrată. S-a vorbit deja despre um, misiunile integrate ale ONU. Deja s-a spus că uneori organizațiile umanitare au reușit să își păstreze neutralitatea, însă percepția oamenilor este esențială. În Mali, colegii mei se tem că MINUSMA are un mandat foarte puternic în domeniul securității, dar în același timp, pe teren, vor să desfășoare niște proiecte cu un impact foarte mare, de exemplu pentru um, construirea de canalizări. Și, din nou, această suprapunere va genera confuzii. În sfârșit, un alt exemplu de abordare integrată. Ce s-a întâmplat în Somalia, unde misiunea europeană este implicată în um, proiecte de reconciliere a capacității, că e vorba despre um, spitale, despre capacitatea administrativă sau despre apa potabilă. Dar și aici frontiera nu este bine definită între misiunile pentru controlarea și supravegherea teritoriului și a frontierelor și uh, aceste misiuni de natură pur civilă. De aceea, trebuie să avem o gestiune cotidiană um, bine monitorizată pentru a nu se crea, cum spuneam, aceste confuzii. Nu am foarte multe lucruri să vă spun din punctul de vedere al perspectivei noastre. Noi încercăm, cum spuneam, să rămânem la distanță de conflictul propriu-zis, dar vrem să ne aducem contribuția, mai ales atunci când se organizează un dialog între părțile beligerante. Noi vrem ca mandatul nostru să fie foarte bine înțeles de toate părțile implicate într-un conflict. Noi ne pasă foarte mult de felul în care lumea ne vede și să se înțeleagă că noi nu ținem partea nimănui. Un alt învățământ pe care l-am tras din toate misiunile noastre este că avem nevoie de mecanisme de coordonare foarte bine puse la punct. Atunci când există asemenea mecanisme, Crucea Roșie dorește să participe în limita mandatului său, uneori are doar statut de observator, dar este deosebit de important, încă o dată, pe teren, să existe aceste mecanisme pentru a putea soluționa problemele ce se ivesc. Încă o remarcă. Formarea în domeniul ajutorului umanitar a politicienilor, a um, soldaților, a ofițerilor prezenți pe teren este de asemenea indispensabilă, tocmai pentru a îmbunătăți climatul de înțelegere, de respect a mandatului fiecăruia dintre noi. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc mult pentru faptul că ați dat aceste exemple concrete. Și acum vreau să dau cuvântul domnului Ganașia, care are o experiență bogată din Chad, Congo și acum Republica Centrafricană. Ancien militaire, uh, sur ce sujet auquel je me suis consacré. Mulțumesc pentru că m-ați invitat în calitate de fost militar. Uh, Uh, în Chad, dar și în ultimii patru ani în viața civilă. Discutăm astăzi despre relațiile dintre domeniul civil și cel militar. Modalitatea de a defini această tensiune între cele două lumi, mm, dar o voi califica altfel mai târziu. Pe teren, eu cred că trebuie să calificăm altfel această relație. Vorbim despre spațiul umanitar. Trebuie, cred, să lăsăm formula liberei acțiuni a militarilor și trebuie să respecte spațiul umanitar pe de o parte și libertatea de acțiune a militarilor pe de altă parte. Cele două înseamnă același lucru din punct de vedere tehnic și operațional. Doar astfel vom putea merge înainte și pretind, uh, poate exagerez, dar cred că în Chad, um, care a fost uh, dat ca exemplu pentru Republica Centrafricană, am avut un mecanism de lucru recunoscut de coordonatorul umanitar de atunci, care ne-a permis um, să ne respectăm unii pe alții, cei din domeniul umanitar și cei din domeniul militar, dar și metode de lucru care ne-au permis să stabilim încrederea um, fără escorte deosebite sau uh, proiecte cu impact rapid, respectându-se uh, Um, principiile de la Oslo și așa mai departe. Bineînțeles, obiectivul era protecția civililor, dar același va fi și el camerelor noștri peste câteva zile. Apoi, având în vedere că nu e vorba de o problemă operațională în relațiile civilo-militare, uh, există alte dificultăți și aceste dificultăți sunt mai importante decât dificultatea de a găsi mecanisme de uh, înțelegere între noi. Uh, problemele sunt legate de prejudecăți, greu de rezolvat pentru că sunt probleme psihice, psihologice. Am, uh, m-am confruntat cu anumite lucruri care uh, m-au afectat. În Cead am avut mai multe dificultăți cu uh, funcționarii de la ECO sau chiar de la Comisia Europeană decât cu anumite ONG-uri uh, foarte depărtate de lumea militară, cum ar fi uh, Médecins Sans Frontières. Um, apoi, militarizarea operațiunilor umanitare. Am încercat și eu să fac în așa fel încât ca ministrul afacerilor externe de atunci să nu folosească această uh, formulă operațiune umanitară, dar folosirea militarilor în gestionarea crizelor umanitare cred că este inevitabilă. Dar dacă vorbesc despre asta, nu o fac pentru a spune ceva evident, ci pentru a vă spune că trebuie să țineți cont de opinia publică, pentru că pentru opinia publică există obligația să existe, pe de o parte, acțiune militară, dar și una umanitară, pe de altă parte. Și diferențierea de la nivel de prejudecăți sau de principii nu este făcută de, de opinia publică. Să nu uităm gestionarea timpului, gestionarea crizelor de omul, oamenii politici, care este făcută în alt moment decât cea de, de, făcută de forțele umanitare și pe teren, spuneam celor din domeniul umanitar. Bineînțeles, nu doriți proiecte cu impact rapid, dar spuneți acest lucru primăriilor care trimesc soldați, trimit soldați pe teren, opiniilor publice, familiilor militarilor care doresc să trimite material din, din Franța pentru a ajuta populația în rândul cărora uh, trăiesc și militarilor. Un alt aspect care este agenda unora și altora, respectând totuși principiile. Am suferit în aplicarea acestor principii pe teren de faptul că, în calitate de reprezentant al unei forțe internaționale, dar aplicăm aceste principii și forțelor naționale, dar rare ori actorilor armați alții decât ai statelor și cu atât mai puțin companiilor de securitate privată la care apelăm, despre care vorbim puțin. Uh, și să nu uităm ignoranța. Vorbeați despre formare, domnule Hansul. Uh, eu, de patru ani de zile, mi-am dat seama că se fac mult mai multe forma, form, cursuri de formare ai militarilor în domeniul umanitar decât um, cursuri de formare ai celor din domeniul umanitar la, în ceea ce privește acțiunea și psihologia militarilor. Și un ultim aspect, chestiunile de principii, da, se pun aceste probleme, dar se pun și alte probleme și ele fac uh, că acționăm greu pe teren. De exemplu, faptul că întotdeauna ne exprimăm în mod defensiv. Fiecare ne apărăm propriile principii. Eu cred că altfel trebuie să comunicăm, nu în mod ofensiv, să nu credeți că sunt doar uh, militar, uh, dar și um, să încercăm să promovăm alte principii altfel decât apărându-le. Și trebuie să facem asta tot timpul. Să nu uităm că nu totul uh, se derulează în faze în, în etape. Crizele majore cu care ne confruntăm în ultimii 10-15 ani sunt crize în care încă, în același timp, trebuie să ducem ajutor de urgență, de dezvoltare, există o prezență militară, trebuie să oferim securitate și așa mai departe. Deci trebuie să tratăm lucrurile concomitent. Sunt uh, medii complexe în care trebuie să aplicăm principiile noastre. Un alt aspect este cel legat de cultură, nu cultura uh, nobilă, uh, ci cultura societăților în care funcționăm. Am asistat nu de mult la o conferință care se numea Lumea umanitară confruntată cu culturile. Câte greșeli nu am făcut, nu din cauza prezenței forțelor internaționale sau naționale în punerea în aplicare de proiecte umanitare, ci în lipsa lor în considerație a culturii populației respective. Și știți, că acceptarea lor nu este suficientă. Trebuie să ținem cont de cultura lor. Și uh, fac legătura cu un alt subiect menționat deseori de cei din lumea umanitară. De exemplu, domnul Micheletti, e vorba de occidentalizarea sau vizibilitatea occidentalizată. Dânsul vorbește despre desoccidentalizare a ajutorului umanitar. Nu e doar o problemă de imagine și de comunicare, e o problemă de structură, de relații cu alte lumi care au alte principii, care și ele oferă ajutor umanitar. Regret absența reprezentanților Parlamentului din uh, Iordania, care cu siguranță ar fi înțeles ce spun. Și închei cu două lucruri. Dacă trebuie să respectăm cu toții un principiu, indiferent ce facem și ce uniformă purtăm, principiul este do not harm. Este principiul major, călăuzitor, care trebuie uh, să primeze față de orice, alt, orice alte principii în relația cu populațiile respective, la nivel umanitar sau militar. Și Mm, doresc să mai spun că adineori am văzut pe stradă uh, un afiș uh, uh, cu o piesă de teatru, Mars și Venus. Dacă militarii vin de pe Marte și cei din lumea umanitară pe Venus, să nu uităm că totuși trebuie să acționăm pe aceeași planetă. Mulțumesc! Thank you very much. Vă mulțumesc pentru această prezentare An, experienței dumneavoastră. În calitate de militar activ, cred că e, prezența dumneavoastră azi aici este foarte utilă. For this opportunity to provide Vă mulțumesc pentru um, oportunitatea pe care mi-o oferiți astăzi de a oferi um, perspectiva noastră. Uh, știu că prezentarea mea este ultima de astăzi, așa că o să încerc să uh, vă prezint perspectiva Care International. Um, vă mulțumesc pentru prezență. Is a, an organization... Care International este o organizație care oferă acțiuni de redresare umanitare și de menținerea păcii. Noi suntem uh, noi um, ne desfășurăm activitatea de peste 70 de ani și deci avem foarte mare experiență în uh, domeniul în care s-a încercat uh, să se um, obțină o abordare cuprinzătoare și înțelegem în mod concret care sunt riscurile implicate în, um, în integrarea asistenței umanitare a agendelor uh, politice. asemenea celor care au luat cuvântul înaintea mea și noi uh, salutăm această abordare europeană cuprinzătoare care poate să îmbunătățească coordonarea între actori și care poate aduce pace de durată comunităților locale, dacă este aplicată cum trebuie și dacă se respectă actorii implicați, dacă se respectă mandatele implicate, așa cum s-a spus deja astăzi de mai multe ori în prezentările făcute, această abordare cuprinzătoare ne poate ajuta pe toți să atingem obiectivele comune, acelea de pace și securitate. O să sar peste unele <laughs> elemente ale prezentării pentru a fi mai succintă. Noi avem uh, multă experiență și vreau să vă spun că aplicarea abordării cuprinzătoare a dus la unele probleme și vreau să mă asigur că o abordare europeană nu va periclita acțiunile actorilor umanitari și va promova cu adevărat securitatea și bunăstarea comunităților implicate în aceste situații de criză și în aceste situații foarte volatile. Vreau să vorbesc despre uh, cazuri de experiență concretă, exemple concrete. Exemple de la colegii mei, de pildă. Exemple pe care le aud zi de zi de la colegi. Adică aceasta este realitatea de zi cu zi a activității unei organizații umanitare. Dar i-am întrebat pe colegii mei de pe teren dacă pot să împărtășesc exemple specifice cu dumneavoastră. Mi-au spus, mi ei s-au arătat reticenți în ceea ce privește menționarea unor exemple concrete a ceea ce se întâmplă la fața locului acum. E mare păcat, fiindcă asta ar fi făcut prezentarea mea mult mai interesantă. Dar această reticență arată de ce această chestiune este atât de delicată și modul în care noi, actorii umanitari, trebuie să avem foarte mare grijă în aceste medii, în aceste medii foarte uh, volatile pentru a ne menține independența și neutralitatea. Experiența CARE ne arată că apar mari riscuri în urma unei integrări nepotrivite între strategiile militare și umanitare în situații complexe. S-a vorbit deja despre aceste riscuri astăzi. Aceste riscuri sunt uh, Uh, riscuri de viață și de moarte la adresa personalului umanitar, a beneficiarilor, a comunităților și la adresa operațiunilor noastre, fie că nu putem să avem acces la comunități sau fie că trebuie să ne retragem uh, din anumite, din anumite situații. Acestea deci sunt riscuri concrete, reale, și uh, nu sunt neglijabile deloc. De ce vorbim despre riscuri? S-a vorbit foarte mult astăzi despre percepție și faptul că e nevoie ca actorii umanitari să fie percepuți ca fiind neutri. neutri și respectând principiile activității umanitare. Și principalul risc o reprezintă proiectele care care nu fac o distinție clară între acțiunile umanitare și acțiunile politice și militare. Iar uh, aceasta este, iar aici intră în joc importanța respectării mandatelor noastre. Vreau să vă dau două exemple unde lucrurile se pot amesteca și deveni periculoase și s-a mai vorbit despre asta astăzi, deci nu o să intru în foarte multe amănunte. Un exemplu ar fi următorul. Când actorii politici oferă sprijin financiar sub forma asistenței umanitare grupurilor politice. O strategie politică folosită de multe guverne și de către Uniunea Europeană din de către unele state membre, chiar și, la, chiar și acum, deci o astfel strategie în situații de conflict este oferirea sprijinului forțelor de opoziție, ceea ce reprezintă un instrument politic extrem de eficient, dar în momentul în care această asistență uh, se ascunde sub forma asistenței umanitare care uh, nu ar fi însă aplicat conform principiilor umanitare, atunci percepția are de suferit și siguranța angajaților umanitari este periclitată. Deci asta este o problemă. Nu am neapărat o, o soluție extraordinară, fiindcă sunt conștientă că asta este o tactică ce poate fi folosită. Iar un alt exemplu, care va fi și ultimul, este în momentul, este aceea care se face o legătură între finanțarea acțiunilor umanitare și a agendelor militare. S-au vorbit și despre alte exemple astăzi, dar din, din punctul de vedere a lui ONG, acest lucru este extrem de important, fiindcă în foarte multe mm, uh, situații în care am funcționat noi, donatorii au făcut presiuni asupra ONG-urilor prin instrumentele de financiare pentru uh, a le alinia cu strategiile politice și militare. De pildă, uh, exemplul cunoscut uh, al Afganistanului. și echipele uh, și în alte contexte în care donatorii, donatorii au încurajat ONG-urile uh, să întreprindă anumite proiecte de, care aveau scopuri militare. CARE a respins, a refuzat astfel de finanțare, dar alte ONG-uri nu au făcut același lucru, au acceptat finanțarea în Afganistan și în alte locuri, iar consecințele asupra reputației lor au fost dezastroase și asupra întregului sector al ONG-urilor. Iar riscurile aferente la adresa securității au fost și ele semnificative. Și în alte cazuri similare, donatorii, inclusiv uh, state membre ale Uniunii Europene, au impus condiții politice asupra agențiilor umanitare care, ac- care acceptă asistență financiară, cerându-le ca proiectele umanitare să se alinieze cadrelor politice și militare, iar CARE a, a refuzat finanțarea de care avea mare nevoie pentru a-și asigura neutralitatea și capacitatea de a funcționa, de a-și desfășura activitatea în contexte atât de fragile și atât de delicate. am depășit timpul alocat, din păcate. V-am făcut deja recomandările pe care doream să le fac, dar încă o dată, vă rog, respectați principiile umanitare atât la nivel de politici cât și în practică, fiindcă poate fi o chestiune de viață și de moarte, atât pentru angajații umanitari, cât și pentru oamenii din, comuni- din acele comunități care au nevoie disperată de asistență. Și uh, vă rog să vă consultați cu, cu asistențele umanitare pentru a exista dialog, pentru uh, a face schimb de idei iar ideile privind uh, comunic- comunicarea în uh, abordarea cuprinzătoare, se vorbește despre includerea societății civile, dar nu se vorbește despre cum se poate face în practică acest lucru. Iar acest lucru nu se întâmplă peste tot. Deci vă rog foarte mult să existe o platformă mai standardizată pentru acest, uh, această implicare. Și apoi, în cele din urmă, coerența politică la această abordare cuprinzătoare și respectarea principiilor umanitare ar trebui să se aplice instituțiilor Uniunii Europene, cât și statelor membre. Și a vorbit despre acest lucru astăzi. Uh, dar vă asigur că, din păcate, lucrurile nu se întâmplă așa în realitate peste tot în toate statele membre. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Mulțumesc uh, tuturor vorbitorilor. Avem o întrebare din partea domnului Goranț și o scurtă întrebare din partea mea. Merci, ce debat, euh, bien entendu. Mulțumesc, această dezbatere este mult prea scurtă. mi aș fi plăcut foarte mult să continue această discuție cu aceeași pasiune, precum cea care o simt din declarațiile invitațiilor noștri. Eu unul cred că ar trebui să dăm dovadă de înțelegere față de DJ Eco. Ei au cu totul alte probleme decât Crucea Roșie. Reputația Crucii Roșii este bine cunoscută. Sunteți percepuți ca fiind neutri, imparțiali și vi se deschid cu ușurință ușile. Însă, Direcția Generală pentru Ajutor Umanitar din Comisie încă trebuie să dovedească că poate să respecte aceste principii. În timpul carierei mele politice, am avut de-a face și cu Médecins Sans Frontier și cu ECO. Deseori știu că Médecins Sans Frontier refuză finanțări dacă, de exemplu, țările în care um, ar putea să intervină primește ajutor uh, militar. Ori cei de la ECO nu au asemenea susceptibilități. Eu cred că doamna comisar a reușit să-și afirme autoritatea în timpul mandatului său și cred că a întreprins cu mult succes mai multe acțiuni și merită toată admirația. Care este drama soldaților? Deseori, ei au senzația că sunt trimiși pe teren pentru a fi urâți, ori lucrătorii din domeniul umanitar uh, vor fi iubiți, sunt văzuți ca niște salvatori. Fiecare are dreptul la recunoștință pentru munca pe care o desfășoară. Munca unora este indispensabilă pentru succesul acțiunii celorlalți. Eu am fost și ministru pentru cooperare și ministru pentru armată. Am avut aceste două mandate în același timp. Și am înțeles imediat că trebuia să se facă distinția între cele două domenii. Atunci când se pune problema salvării unor vieți, cele două pot să meargă mână în mână. Dar, în general, am simțit că lucrătorii din domeniul umanitar își apără până în pânzele albele statutul lor și faptul că sunt neutri. Discuție, cum spuneam, foarte interesantă. Oricum, chiar dacă a fost scurtă, pot să vă asigur că v-am ascultat cu toată atenția. Dacă îmi dați voie, domnule președinte, aș putea să răspund domnului Gheorens. Da, foarte succint, dar mai întâi și eu vreau să vă pun o întrebare. Așa cum ați mai spus, deseori, pe teren, pot să apară probleme între sprijinul militar și ajutorul umanitar și e nevoie de aceste mecanisme de coordonare. Cum puteți să rezolvați asemenea probleme, precum cele care au apărut în Afganistan? Cred că um, sunteți obligați să luați decizii foarte rapide. Și cum o scoateți la capăt cu aceste confuzii între sprijinul militar și ajutorul umanitar? Fiecare aveți la dispoziție maxim 3 minute ca să răspundeți la întrebări, să veniți cu soluții. Dumneavoastră mai întâi. Da, sper că nu s-a subînțeles că eu eram în favoarea unui amestec între cele două tipuri de intervenții. Nu, din potrivă. Tocmai pentru că există un mecanism de respect reciproc că putem să fim prezenți în același timp pe teren. Intervenție fără microfon din sală. Domnule președinte, întrebarea dumneavoastră este deosebit de importantă și răspunsul meu va fi direct. Nu am fost pe teren în Afganistan. Acolo era o operațiune de luptă împotriva unei insurecțiuni. Obiectivul politic era cel mai important, însă știu mai bine operațiunile de menținere a păcii sau de protecția civililor, a căror obiectiv politic este complet diferit și, în acest caz, răspunsul meu este faceți așa cum a făcut Uniunea Europeană pentru EUFOR. Nu acordați uh, forțelor militare sau polițienești un buget pentru acțiuni umanitare, pentru că fiecare are propria sa metodă de acțiune. Lăsați în seama militarilor menținerea securității și eu mi-aduc aminte de experții din Simic, care uh, uneori se simțeau frustrați. Eu tot timpul le reaminteam faptul că noi suntem aici ca să menținem securitatea, nu ca să acordăm alt tip de ajutor. Totul trebuie să fie foarte precis. Și de aceea spuneam că îmi doresc să, fi, să se fi tras învățăminte pentru că ne vom lovi din nou de același scenariu în Republica Centrafricană. Doamna Mias, cred că deja am afirmat punctul meu de vedere, și anume că trebuie să evităm aceste confuzii și acest amestec între agenda politică și strategia militară și ajutorul umanitar, așa cum mulți au spus astăzi, fiecare trebuie să-și respecte mandatul și de asemenea trebuie să existe și distinție la capitolul finanțare, pentru că percepția este foarte importantă. Și așa cum spuneam la sfârșitul scutei mele intervenții, avem neapărat nevoie de o coordonare, de o coordonare structurată și să ne asigurăm de faptul că toți actorii de pe teren chiar comunică între ei. E singura cale de a rezolva aceste probleme. Nu poți să te aștepți uh, um, ca în ochii unei comunități să, se, să fie bine văzut faptul că um, de la sediul unui ONG, uh, unei ONG pleacă un convoi uh, militar. Dar coordonarea ne poate fi de mare ajutor. Mulțumesc. Ultimul invitat. Vă mulțumesc. Ca să răspund la întrebarea dumneavoastră despre Afganistan, primul răspuns ar fi un dialog pragmatic. Acolo unde există această problemă de suprapunere cu acțiunea militară, ce facem noi, tocmai pentru că reușim să dialogăm foarte bine cu diferiții lideri regionali. Și atunci te adresezi acestui lider regional, sperând că va fi destul de deschis. Există niște limite, nu totul poate să fie spus și explicat. Dar cum să spun, le spunem soldaților, dacă vreți să acordați ajutor, veniți îmbrăcați în uniformă. Nu puteți să veniți îmbrăcați în halate albe, de exemplu, pentru că acolo veți crea și mai multă confuzie. Așa cum noi întotdeauna suntem îmbrăcați și purtăm ecusonul de la Crucea Roșie, iar dacă cumva nu mergeți în uniformă, asigurați-vă de faptul că interpreții dumneavoastră vor spune foarte bine că nu veniți de la Crucea Roșie, ci de la o altă organizație, de la Întotdeauna s-au găsit soluții de la caz la caz. Vreau să spun că există totuși și o relație de complementaritate. Uneori, soldații sunt singurii care pot să dea un răspuns. Cu atât mai mult într-o zonă aflată în conflict. Deseori, Pentru noi, răspunsul este mai simplu de găsit, de exemplu, în cazul unei catastrofe naturale. Dar oricum, dialogul este cheia. Mulțumesc, mulțumim celor trei oratori. Mulțumim secretariatului și dumneavoastră și vă mulțumim că ați rămas până la sfârșitul acestei discuții. Noi, membrii Comisiei TV, suntem acum mai sensibilizați față de aceste chestiuni de partajare și în același timp de conlucrare între nivelul politic, cel militar și cel umanitar. Și sperăm ca principiile ajutorului umanitar să fie pe viitor bine respectate. Dar acest dialog a fost pentru noi foarte util. Încă o dată vă mulțumesc și așa cum spunea doamna comisar Georgieva, a fost o zi bună pentru ajutorul umanitar. Vă mulțumesc! This for you? Yeah. thank you very Thank you very much. <laughs>